Ladies and gentlemen. Doamnelor și domnilor, timpul zboară. Bun venit din nou la această ședință de dimineață. Vă rog să luați loc. Lansăm uh, ziua a doua a sesiunii plenare și primul punct uh, de pe ordinea de zi la primul punct va primi cuvântul doamna Milena Angelova, care este vicepreședinta CESE, responsabilă pentru buget, președinta CAF, pentru a vă prezenta proiectul de estimare a veniturilor și cheltuierilor Comitetului pentru anul 2020, care a fost uh, adoptat cu unanimitate uh, marți după masa. Milena, ai cuvântul. Mulțumesc uh, foarte mult, dragi colegi. În primul rând, aș dori să Așa cum spunea președintele, bugetul uh, grupului, uh, fostul grup pentru buget a fost renumit, uh, după cum spunea și președintele, de deci, CECAF. Avem trei membri, un membru pe grup și sper ca noua configurație, care respectă regulamentul de procedură, va funcționa și mai bine pe viitor, mai eficient pentru a folosi cât mai bine uh, resursele financiare pe care le avem la dispoziție. Foarte pe scurt, aș dori să vă prezint estimările pentru anul 2020, uh, estimări care au fost adoptate de către birou uh, marți, care ar trebui să fie transmise Comisiei Europene în 27 martie. Punctul de plecare îl reprezintă faptul că CSE depune eforturi pentru a-și adapta uh, estimările la așteptările tuturor factorilor implicați din Uniunea Europeană, care după uh, criza europeană uh, ne solicită un uh, comportament cât mai chipzuit și măsuri de austeritate, ceea ce bineînțeles că asta a afectat uh, negativ bugetul nostru. Din 2015 vă pot spune că bugetul nostru a scăzut cu 1,35% în termen real, din pofida faptului că uh, în uh, acest răstimp bugetul nostru a crescut în termen nominal cu 7,3%. În același timp, a trebuit să ținem cont de faptul că uh, personalul a crescut de la 613 la 6, uh, de la 713 la 668. Am uh, redus deci cu 5% personalul în urma acordului interinstituțional în 2013 și 36 de posturi au fost transferate Parlamentului European în conformitate cu acordul uh, de cooperare, ceea ce uh, exercită o presiune foarte mare asupra activității noastre, dar grație eforturilor uh, secretariatului, a secretarului general și a tuturor colegilor, încă reușim să ne desfășurăm munca. Anual, deci, primim o scrisoare cu o indicație clară din partea Comisiei Europene, așa numita scrisoare Oettinger, pentru că este semnată de către comisarul Oettinger, în care figurează crea, um, cadrul care ne permite să ne facem estimările pentru vi bugetul viitor. Pentru bugetul 2020 a uh, încurajat toate instituțiile să adopte o înghețare nominală a estimărilor pentru toate cheltuielile care nu sunt uh, legate de salarii. În același timp, Indexarea anuală a salariilor, care va avea loc uh, în uh, iulie 2019 și 2020, reprezintă 3,2% uh, și 2,5%. Inflația din 2019 până în 2020 este estimată la 1,6%. Toate aceste cifre au reprezentat baza pentru estimările noastre. Vă pot spune că colegii de la subgrupul care s-a ocupat de bugetul 2020 și raportorul, domnul Mendoso, căruia aș dori să-i mulțumesc, la fel ca și colegilor uh, Ivașcu și Cleverent, au uh, cooperat foarte bine cu uh, secretariatele unităților bugetare pentru a uh, folosi uh, cât mai bine uh, fondurile noastre în, aceste, în această situație de restriște. Deci, uh, vă pot spune că ținem cont de toate considerațiile și astfel am ajuns la o creștere cu 4,22% a bugetului sau uh, respectiv 5,8 milioane. Estimările noastre pentru 2020 se situează la 144 de milioane. Încă sub cei 4, pragul de 4,3% stabilit pentru uh, majorarea bugetelor tuturor instituțiilor europene. Deci, pe scurt, iată cum arată estimările noastre și sper ca ele să fie uh, adoptate fără tăieri suplimentare. Din păcate, deci din fericire încă nu s-a întâmplat așa, dar uh, eu sper ca estimările noastre să fie suficient de prudente, uh, permițându-ne în continuare să ne desfășurăm activitatea. Mulțumesc! Mulțumim! Uh, nu controlăm uh, infrastructura Parlamentului, dar vă pot să uh, spune că nu e ușor să pornește microfonul de cealaltă parte. Mulțumesc, Milena, pentru această prezentare. Nu avem dezbatere, e vorba doar de o prezentare și acum trecem la dosarul SOC 576, Sisteme de Educație de Sprijin pentru Evitarea Neconcordanțelor de Competențe, raportor este din nou uh, doamna uh, Angelova. Doamna raportor, aveți cuvântul. Mulțumesc uh, o să încerc în această dimineață să vă trezesc și să vă mențin treji, nu e foarte ușor. Foarte pe scurt, aș dori să vă prezint un aviz din proprie inițiativă Uh, în legătură cu schimbările necesare pentru a ne adapta sistemele de educație uh, pentru piața viitoare a muncii și pentru schimbările care intervin în uh, modelele noastre economice. Aș dori să le mulțumesc colegilor de la grupul de lucru care m-au sprijinit. Am încercat să ținem cont de toate dezbaterile din ultimile trei președinții pentru că acest aviz a fost uh, început la finele uh, președinției bulgare, am continuat să cooperăm cu președinția austriacă și îl finalizăm, iată, în timpul președinției uh, române. Viitorul muncii și digitalizarea au fost subiecte foarte importante pentru aceste trei președinții și deci foarte multe informații și sugestii au fost incluse în avizul nostru care sper să fie un document de calitate care să ne permită să avem uh, mai bune, competențe mai bune. În aviz uh, spunem că suntem de acord că aceste neconcordanțe de competențe vor fi întotdeauna o realitate. Nu putem să ne dezbărăm uh, de ele, deci trebuie să ținem cont de fenomenul ca atare, dar nivelul neconcordanței este astăzi la un nivel alarmant și ar trebui să uh, eliminăm uh, blocajele uh, și obstacolele în care a creării de locuri de muncă, pentru că cetățenii nu își pot exprima potențialul creativ, dar și companiile nu pot să tragă foloase de pe urma potențialului de inovare și deci este nevoie de măsuri rapide în acest sens. Aș dori să mai subliniez și că neconcordanțele de competențe au efecte negative asupra întregii societăți. Cetățenii, de exemplu, nu pot să fie mulțumiți de viața profesională, apoi scade nivelul lor de autostimă și de deci, ce? de asemenea, uh, scade și uh, salariul lor. De asemenea, uh, nu se poate folosi capacitatea individuală și potențialul cetățenilor. Avem de asemenea și o productivitate a muncii mai scăzută. Conform estimărilor, Uniunea Europeană pierde cam 0,8 euro uh, pe ora uh, lucrată datorită acestor uh, neconcordanțe de competențe. De asemenea, activitatea companiilor devine mai costisitoare, mai ales în ce privește angajarea și reținerea capitalului uman. Și deci, am uh, propus o serie de măsuri concrete uh, în atenția statelor membre, care sperăm uh, să fie promovate și diseminate de către Comisia Europeană. În primul rând, e nevoie de o educație Înainte se spunea că cu cât ai studii superioare mai avansate, cu atât ai șanse mai Uh, importante în carieră. Acum situația s-a schimbat. E nevoie de o educație de bază uh, solidă care uh, va continua cu o formare de-a lungul întregii vieți. De asemenea, trebuie să ținem cont și de faptul că internetul elimină nevoia memorării de către elevi a unor informații foarte greu de achiziționat și deci este nevoie ca copiii să aibă competențe precum rezolvarea problemelor, gândire critică, ă, procesarea informațiilor și așa mai departe. În ce privește competențele necesare pentru viitor, pe lângă aceste competențe de tip ă, soft, e nevoie de educație de bază și competențe de bază. Ceea ce înseamnă că femeile trebuie să fie mai familiarizate cu toate aceste uh, cunoștințe. Uh, formarea profesională duală uh, e foarte importantă, e nevoie de o astfel de formare profesională și trebuie să folosim uh, experiențele pozitive ale pionierilor, precum Germania și Austria, care au rezultate foarte bine în acest domeniu. Studiile universitare, ca atare, nu mai reprezintă cheia succesului. Trebuie să ne asigurăm că persoanele au la dispoziție informațiile necesare astfel încât să facă uh, alegeri în cunoștință de cauză și uh, să-și folosească cât mai bine talentul. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you so much. Mulțumesc foarte mult. So the list is closed. S-a închis lista. Marizuovska acum. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și bună dimineața tuturor. Aș dori să o felicit pe Milena pentru că avizul său este minunat. Ea se axează pe o chestiune foarte importantă a vremurilor uh, actuale, neconcordanțele între competențele oferite și necesare pe piața muncii. Este foarte important pentru Comisie și pentru statele membre să pregătească măsuri specifice, uh, țintite și, uh, de asemenea, să schimbe sistemele de învățământ și de formare în consecință. De asemenea, cred că trebuie să reacționăm la schimbări. Mereu apar lucruri noi, situația se schimbă, este foarte dinamică, nu e niciodată aceeași. Și, deci, trebuie să putem să folosim uh, uh, practicile, practica și experiența și așa mai departe. Avizul acesta este foarte important. Nu a fost uh, prevăzut o dezbatere, ceea ce mi se pare păcat. Eu cred că este foarte bine ca avizele să poată să fie prezentate la plenare și să fie discutate de către uh, toți colegii. Am prezentat un amendament cu colegul uh, Trantina pentru a ne asigura că punctul 1,8 corespunde cu uh, SOC 550, 521, uh, validarea competențelor uh, profesionale și a formării formale. E doar un amendament tehnic la un aviz pe care l-am pregătit uh, în urmă cu câțiva ani. Cu toate acestea, obiectivul principal al acestui amendament e să uh, permită prezentarea și uh, dezbaterea acestui aviz. Mulțumim, Marie. Tatiana Brabovschiene, acum uh, două minute. Aș dori și eu să îi mulțumesc Ilenei. Am uh, avut plăcerea de a fi președintele acest grup de studiu și mă bucur de faptul că a inclus uh, toate pozițiile în mod foarte echilibrat și a cerut, chiar a convocat o reuniune a grupului de lucru pentru a da posibilitatea colegilor care nu s-au uh, exprimat uh, să intervină. Știți că a fost o grevă uh, la Bruxelles care a împiedicat unii colegi să ajungă la grupul de lucru cu numărul 2. Nu numai că a reușit să întocmească acest aviz foarte bun, însă a preluat uh, aceste chestiuni tehnice într-o perioadă plină de provocări pentru Uniunea Europeană. Avem uh, transformări profunde în economiile noastre, în sistemele de învățământ ca tare la toate nivelurile, de la educația de bază până la studiile superioare. Competențele probabil că reprezintă cheia pentru a rezolva această problemă. Poate că nu e vorba neapărat de o problemă, ci uh, pentru a face față provocărilor cu care ne confruntăm. schimbările în domeniul tehnologiei, schimbări în modul de a face afaceri, schimbările de pe piața muncii, schimbări în modelul de ocupare. Deci mulțumesc pentru acest aviz și sper că cei care îl vor uh, folosi, îl vor folosi cu adevărat cât mai bine. Mulțumesc! Mulțumesc! Pavel Trantin, acum două minute. Mulțumesc! Aș dori și eu să mulțumesc uh, doamnei raportor pentru, acest, pentru faptul că a schițat foarte bine provocările cu care ne uh, confruntăm și care figurează în acest aviz. la niveluri uh, diferite de educație, trebuie să găsim uh, metode flexibile pentru a folosi toate aceste competențe. Raportoarea a vorbit despre competențele soft, așa numitele soft skills sau competențele uh, transversale, atât la nivelul de bază cât și la nivel uh, de management. Uh, mie îmi place punctul 5.3, uh, conform căruia se spune că dacă ai o diplomă de studii superioare, nu trebuie să uh, continui cu studiile, pentru că s-ar putea să nu te mai uh, oprești în timpul unei vieți, prof- vieți profesionale, oamenii ajung să facă 10 uh, meserii, de exemplu. Aș dori să mă refer la punctul 1.8, de asemenea, așa cum spunea uh, Milena, a Maria, când și-a prezentat uh, amendamentul, a încercat să clarifice, am încercat să clarificăm situația. Vă amintiți că anul trecut a fost termenul până la care statele membre trebuiau să prezinte setul de instrumente pentru recunoașterea uh, competențelor dobândite uh, în afara sistemului de învățământ, a sistemului uh, formal. Însă, situația din statele membre uh, variază foarte mult în ce privește respectarea acestor cerințe, deci da, este vorba de un amendament tehnic care sper să fie votat pentru a îmbunătăți avizul. Mulțumesc! Milena, ai cuvântul. Very much. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, dragi colegi, pentru Uh, cuvintele dumneavoastră amabile și pentru faptul că ați depus amendamente și pentru că discutăm avizul în această dimineață. Accept amendamentul pentru că subliniază rolul uh, um, organizațiilor uh, Nu cred că trebuie să pierdem mai mult timp pentru aceste amendamente. Bun, mulțumesc. Deci acceptați amendamentul. Este cineva împotriva acestui amendament? Nu? Atunci se adoptă. Trecem direct la votul SOC 576. Um, votăm acum întregul aviz. S-a deschis votul. Closed. S-a închis votul. 134 uh, de voturi, două abțineri, se adoptă. Felicitări! So, ladies and gentlemen. Doamnelor și domnilor, acum trecem la dezbaterea privind uh, inițiativa cetățenească europeană Stop Extremism. Urez bun venit lui Sebastian Reimer și lui Michel Lausch de la uh, Comitetul de Organizare a acestei uh, inițiative a cetățenilor încununate cu succes. Voi începe cu câteva cuvinte introductive în legătură cu acest subiect important. Doamnelor și domnilor, după cum știți, în aprilie, deci peste câteva zile, nou regulament uh, privind inițiativa cetățenească, această uh, regulă importantă a um, democrației participative va fi adoptată de colegiuitori și va deveni, uh, va, va intra în dreptul european. Obiectivul este facilitarea colectării de semnături pentru inițiativele cetățenilor. Este o veste bună pentru Europa, dar mai ales pentru cetățenii europeni și mă bucur că colegiuitorii au ajuns la un compromis pentru a schimba legislația înainte de alegerile europene. Astfel, cetățenii vor putea să se exprime mai ușor, mai bine și solicitările lor vor fi auzite în procesul de decizie în Uniunea Europeană. Comitetul Economic Social se bucură și este foarte mândru de acest lucru pentru că comitetul nostru a făcut toate eforturile, chiar înainte de adoptarea Tratatului de la Lisabona, pentru includerea acestei noi posibilități de participare a cetățenilor și a jucat un rol foarte clar în uh, evaluarea, în, um, în crearea acestui uh, instrument și în transformarea lui într-o poveste de succes pentru Europa. Raportarea noastră, doamna Kinga Io, a, raport, eh, a repetat faptul că durește ca această eh, inițiativă eh, și avem chiar o conferință anuală, Ziua Inițiativei Cetățenilor, uh, ocazie cu care avem un schimb de opinie în legătură cu ce funcționează bine, ce nu funcționează bine și se fac propuneri pentru îmbunătățirea sistemului. Pe 2 aprilie, peste câteva zile, deci, uh, va avea loc o nouă ediție, această zi a inițiativei cetățenilor la Comitetul Economic și Social, la care voi participa. Domnul vicepreședinte Timmermans va deschide acest eveniment și uh, vor fi prezentate cu această ocazie noile reguli pentru inițiativa cetățenilor. Vom avea astfel ocazia să dezbatem noile reguli. În acest context, vi-l prezint pe domnul Sebastian Reiben și pe domnul Mihail Laupș, care reprezintă a cincea inițiativă cetățenească de succes care se numește Stop Extremism, o inițiativă care la 12 luni după lansarea oficială a colectat 1,6 milioane de semnături. Este, cifra este informală pentru că acum se verifică toate aceste semnături de către statele membre, dar numărul este deja impresionant. Nu vă voi prezenta acum principalul obiectiv al acestei inițiative, dar deja titlul spune multe și arată importanța acestei inițiative care este prezentată acum înainte de alegerile europene, când ne confruntăm cu riscul creșterii extremismului în dezbaterea publică. Este foarte important pentru Comitetul Economic și Social faptul că încă o dată suntem prima instituție care um, oferă spațiu aceste inițiative a cetățenilor de succes după ce va, înainte de a fi prezentată Comisia Europeană după certificarea semnăturilor. Acum voi prezenta un uh, scurt film video care va prezenta principala realizare a acestei inițiative a cetățenilor și apoi invitații noștri vor avea cuvântul pentru a vă prezenta inițiativa și va urma o dezbatere. Mulțumesc!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 Stimați membri ai Comitetului Economic și Social, mai întâi aș dori să vă mulțumesc tuturor pentru invitație. Ca să ne prezentăm astăzi aici inițiativa cetățenească. Așa cum a spus domnul președinte, care ne-a felicitat pentru succesul nostru, Aș fi, v-ați, fi, v-ați gândit poate că ar fi trebuit să venim cu șampanie, dar încă suntem în procesul de validare a semnăturilor. E adevărat că am colectat peste 1,6 milioane de semnături până acum, dar ele trebuie să fie validate. Deci, încă suntem precauți în legătură cu rezultatul uh, inițiativei la nivel juridic. Înainte ca autorul uh, propunerii de directive, domnul Sebastian Reimer, vă va prezenta pe scurt propunerea de directivă, aș dori să vă fac o scurtă prezentare a inițiativei și a ceea ce am realizat. Inițiativa cetățenească europeană Stop Extremism este o inițiativă a cetățenilor care are obiectivul uh, de a redinamiza uh, lupta împotriva structurilor extremiste de dreapta, de stânga sau eh, motivate religios. Și dorim să reunim politicienii de la nivel european, instituțiile europene și cetățenii pentru a discuta împreună cum putem cu toții să luptăm împotriva acestor structuri extremiste care există în Europa. Nu voi reveni asupra evenimentelor din Noua Zeelandă sau de la Utrecht din această săptămână. Cu toții trebuie să acționăm și acesta este principalul obiectiv al inițiativei. Așa cum am spus, încercăm să luptăm împotriva extremismului de dreapta, de stânga, și împotriva extremismului uh, religios, dar și împotriva discursului din ură, online și offline, prin intermediul direct, propunerii noastre de directive. Doresc să menționez faptul că ura începe să aibă consecințe asupra societăților noastre. Statul de drept joacă un rol mai puțin important în dezbaterea noastră uh, publică uh, și civică, Uh, Carta Europeană a Drepturilor Fundamentale trebuie repromovată mai ales de societăți în Europa. Influența unor grupuri și țări din afara UE crește atacurile teroriste. Um, atacuri teroriste au loc. Uh, vedeți aici statisticile cu atacurile teroriste uh, din, uh, de la 9 septembrie încoace. Datele sunt din 2017, deci vedeți că teroristul, terorismul islamist este principala amenințare și urmează apoi extremismul de dreapta, de extremă dreaptă și așa mai departe. Deci, uh, dorim să dăm un exemplu european uh, pentru a lupta împotriva acestui fenomen în Uniunea Europeană, dar și în afara ei. Am dori și Sebastian vă spune mai multe despre acest lucru. Am dorit să luptăm împotriva finanțării din uh, Uh, exterior a acestor structuri extremiste. Nu putem să permitem ca uh, astfel de fluxuri financiare din afara Europei să ajungă în Europa din partea unor grupuri islamiste, frăția musulmană, de exemplu, până în 2017, 120 de milioane de euro au fost transferați spre conturi bancare europene. Au fost finanțate moschei în care uh, s-a promovat uh, fundamentalismul și extremismul și dorim să cerem instituțiile europene ca acești extremiști, sau dorim să explicăm instituțiile europene că acești extremiști bine finanțați sunt mai periculoși decât cei săraci. Deci trebuie să sancționăm aceste tranzacții financiare. Finanțarea din exterior trebuie să fie transparentă și cerem să se aplice uh, amenzi dacă uh, se fac tranzacții ilegale. Aș dori să menționez de asemenea faptul că definiția ceea ce este extremismul nu este uh, foarte evidentă. Noi spunem că e vorba de un comportament extremist atunci când cineva dorește să distrugă drepturi fundamentale menționate în Carta Europeană a Drepturilor Fundamentale și această persoană sau instituție trebuie să fie considerată uh, extremistă și dorim toleranț- toleranță zero pentru extremiști. Acesta este un punct central al inițiativei noastre despre care vă va vorbi colegul meu. Dorim ca Uniunea Europeană să fie o realitate și în viața copiilor și a nepoților noștri. Uniunea Europeană trebuie să răspundă unor întrebări majore la care statele membre nu pot să găsească soluții. Extremismul, terorismul, discursul din ură nu sunt probleme care pot fi rezolvate la nivel național. Ele pot fi rezolvate doar la nivel internațional, multinațional și european. Și noi considerăm că Uniunea Europeană și instituțiile sale pot să obțină încrederea cetățenilor prin astfel de acțiuni. Și după cum vedeți, 1,6 milioane de semnături demonstrează faptul că cetățenii europeni doresc ca instituțiile europene să acționeze. Și asta cerem. Înainte de a intra în detalii, doresc să vă-l prezint pe Sebastian Reimer, expert juridic, avocat și autorul inițiativei noastre um, să oprim extremismul. Îi dau acum cuvântul. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru ocazia și onoarea de a lua cuvântul astăzi în fața dumneavoastră. Eu sunt expert în legislație. Mi-am început uh, uh, cariera în Cancelaria Austriei și atunci când mi-am demarat uh, cariera după studi studiile mele de drept, când aveam 23 de ani. Um, era o tradiție din cancelarie, a făcut să se organizeze un uh, un tur uh, ghidat pentru noi angajați. Acest tur a început în Beci, unde fuseseră întemnițați Ehm, cei care ehm, au încercat să demareze o revoluție în Austria și cred că acesta a fost un început bun, un prim pas bun pentru, um, pentru începutul carierei mele în Cancelaria Federală Austriacă, care protejează drepturile fundamentale, pentru că uh, ne-a fost clar tuturor uh, ce apăram, și anume drepturile fundamentale. În Europa s-a vărsat mult sânge pentru uh, ca ceea ce scrie acum în Carta Drepturilor Fundamentale să devină realitate. S-au făcut deci extrem de multe eforturi și dacă citiți ziarul astăzi, vă dați seama că ne aflăm într-o situație foarte critică. Pe de o parte, um, există o serie de extremiști violenți. Am văzut ce s-a întâmplat la Christchurch recent. Uh, politicieni din diverse țări folosesc aceste imagini pentru propagandă, pentru a uh, pentru răzbunare, pentru a crea noi uh, Uh, mișcări extremiste. Fascismul și islamismul sunt uh, două fețe ale aceleiași monede. Folosesc instrumente similare. Singurul lucru pe care putem să-l facem este uh, să nu stăm deoparte, ci să spunem ce ne-a învățat istoria noastră europeană și anume că doar o societate liberală poate să fie soluția bazată pe drepturile fundamentale și pe statul de drept. De aceea am uh, scris acest proiect de directivă. Nu am fost niciodată activ politic în viața mea, dar aceste evenimente, aceste atacuri și agresiuni în societate m-au obligat să o fac și să-mi asum acest risc. Nu e ușor, nu e nici plăcut, sincer să fiu. 80% din persoanele care m-am, m-am întâlnit în ultimul an și jumătate beneficiază de protecția poliției. Acest lucru arată că ceva nu funcționează bine, pentru că noi nu ne-am întâlnit cu extremiștii, ne-am uh, întâlnit cu cei care luptă împotriva extremiștilor, de exemplu cu musulmanii liberali, care sunt partenerii noștri cei care uh, sau uh, oameni care luptă împotriva extremismului de dreapta. Aceștia sunt partenerii noștri în uh, acest domeniu. De aceea m-am întâlnit cu acești oameni, de aceea am scris proiectul de directivă, pentru a oferi o soluție concretă. Și cred că, întâi, e nevoie de definiție clară a extremismului. oamenii, legiuitorii, autoritățile nu pot să acționeze atâta timp cât uh, nu știu exact ce înseamnă extremismul. Acum uh, folosim un o abordare statistică spunând că uh, cele 2-3% cele mai de stânga sau de dreapta ar fi extremiștii pentru că și aceste extreme evoluează, se schimbă odată cu societatea. Deci, obiectivul nostru este acela de a, de a um, defini extremismul pe baza conținutului. Dacă încalci drepturi fundamentale, ești extremist. Extremiștii se tem de transparență. Am introdus prevederi legate de Uh, de uh, procesul echitabil uh, pe baza standardelor statului de drept, după, aceste, după ce devii extremist, intri pe o listă roșie publicată pe internet, astfel autoritățile, grădinițele, spitalele și așa mai departe pot evita extremiștii condamnați, nu cei bănuiți, bineînțeles. Aceasta este o combinație de motivare pozitivă și negativă. Lista ă, neagră sau roșie este o motivare negativă. Dacă nu vrei să fii pe listă, atunci nu fi extremist. Dar trebuie să încurajăm ă, motivarea pozitivă. Cred că ă, trebuie să îi felicităm pe cei care lucrează pentru drepturile fundamentale, dar și firmele um, sau uh, instituțiile de învățământ, uh, toți cei care fac eforturi pentru promovarea drepturilor fundamentale trebuie să primească un certificat, ceva, o recunoaștere, cum există pentru alimentele bio, de exemplu. Astfel putem să promovăm pe acești oameni și să promovăm aceste instituții. Nu vă interesează unde merg la școală copiii dumneavoastră? Cred că ați fi uh, mai ușurați dacă școala ar beneficia de un certificat uh, că nu promovează extremismul sau că luptă împotriva extremismului, mai bine zis. Iată um, un exemplu de motivare pozitivă. V-am făcut o prezentare foarte scurtă a definiției extremismului. Ce este extremismul? De obicei, totul începe de la discursul din ură, care este extrem de periculos pentru că prin mediile sociale intră în contact cu mulți oameni. Prin medii, pe mediile sociale se poate face campanie pozitivă sau negativă. Noi am folosit mediile sociale, dar se poate face și uh, campanie negativă extrem de puternică. Deci avem o definiție abstractă a extremismului și anume că distruge drepturile fundamentale și am inclus 27 de cazuri concrete pentru a permite o punere în aplicare mai simplă a directivei. Um, cel mai important este discursul din ură, dar există și alte cazuri, de exemplu campaniile împotriva educației, care sunt extrem de periculoase. Uh, Uh, nu știu câte locuri de muncă vom avea peste 5 sau 10 ani. Gândiți-vă ce se va întâmpla dacă rata șomajului va crește. Acest lucru nu e deloc bun pentru stabilitatea politică. Avem discriminare judiciară sistematică, un caz important uh, sunt uh, tribunalele șaria unde sunt discriminat, există discriminare împotriva femeilor și există și alte cazuri de extremiști care sprijină alți extremiști uh, Eh, inclusiv eh, prin informații sau pe calea finanțării. Deci o motivare pozitivă este certificarea. Avem apoi um, motivarea negativă prin această listă neagră și uh, avem și uh, amenziile pe care le propunem. Această directivă nu propune pedepse cu închisoarea. cum uh, poți cel mai bine să pedepsești, cum poți să promovezi extremismul? Ei bine, punând sau trimițând un extremist în închisoare, unde poate să învețe pe alții să devină extremiști. Dar um, trebuie să facem în așa fel încât extremiștii să nu mai aibă acces la bani. Eu sunt specialist în protecția datelor și respectarea vieții private. Și um, dreptul protecției datelor Um, s-a schimbat mult anul trecut uh, cu ocazia intrării în vigoare a noului regulament privind protecția datelor. De ce, să nu fie, de ce să fie promovat doar uh, un element din Carta Drepturilor Fundamentale? Articolul 34, ultimul, este cel mai important din Carta Drepturilor Fundamentale. El spune nu trebuie să se distrugă un drept fundamental promovând alt drept fundamental. Toate drepturile fundamentale sunt pe picior de egalitate și uh, din punct de vedere juridic trebuie puse în aplicare în același fel. De aceea am ajuns la ideea că trebuie să luptăm și împotriva distrugerii celorlalte drepturi fundamentale prezente în cartă. Am inclus uh, și uh, așa numita compensare simplificată uh, pe baza uh, legislației de luptă împotriva discriminării. Pot să vă mai dau mai multe detalii în legătură cu aceste circumstanțe. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție! Thank you both for your presentation. It was very clear. Mulțumesc pentru prezentare, a fost foarte clară. Acum începem cu membrii. Președintele grupului 2, grupul lucrătorilor, Oliver Rapke, 4 minute și el vine tot din Austria. Oliver, unde ești? Okay. Thank you, thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, stimate domnule Reimer, stimate domnule Lauș. În numele grupului lucrătorilor vreau să vă urez bun venit în CESE această instituție care găzduiește societatea civilă. Cu noile atacuri din Europa și mai ales din Noua Zeelandă a sosit momentul să ne gândim cum să abordăm extremismul, ura și acțiunile violente care decurg din astfel de idei distrugătoare. Extremismul duce la o polarizare a societății. Nu este limitat la o religie sau la un grup, însă ne împarte comunitățile. Extremismul violent nu cunoaște granițe și are impact asupra tuturor membrilor societății. Suntem cu toții de acord că trebuie să continuăm să atacăm ura, rasismul, discriminarea și extremismul violent în toate formele sale. Creșterea forțelor politice extremiste este problema. Este o problemă globală la care, evident, nici noi nu suntem imuni. Grupul lucrătorilor este de acord cu UNESCO. Nu e suficient să contracareze extremismul, ci trebuie să încercăm să-l și prevenim. Și asta începe în școli. Îi ajutăm pe elevi să reziste la discursul extremist, mai ales cel de pe platformele sociale online. De asemenea, trebuie să abordăm problemele economice și sociale care duc la excludere și trebuie în special să-i ajutăm pe tinerii noștri să participe la viața democratică. Trebuie să le creăm mediul pentru asta, trebuie să le dăm speranțe pentru viitor, inclusiv perspectiva unor locuri de muncă decente care să le ofere condiții um, de viață decente și un viitor societatea civilă are un rol important de jucat. La finele anului trecut, comisia noastră, comitetul nostru a adoptat un aviz referitor la interzicerea diseminării conținutului extremism online. Și acum vorbim despre informații teroriste și promovarea terorismului. Vrem să condamnăm acest lucru astfel încât vinovații să poată fi mai ușor sancționați în instanță. Trebuie să apărăm statul de drept, trebuie să avem o toleranță zero față de discursul urii și violența online. Discursul urii online este o problemă, din păcate cu consecințe grave în viața reală și mass media socială și alte platforme online sunt folosite folosite în mod inadecvat pentru a disemina idei pline de ură peste tot în lume foarte rapid. În același timp, trebuie să continuăm să subliniem cât de important este să asigurăm libertatea de exprimare și accesul la informații pentru toți cetățenii europeni, pentru că măsurile anti-extremist nu trebuie să ducă întotdeauna la cenzură sau autocenzură. Răspunsul la această amenințare a terorismului și extremismului nu trebuie să fie să vizeze tocmai valorile pe care vrem să le apărăm, libertate, democrație, justiție și statul de drept. Și grupul nostru, CESE, are o contribuție cheie de făcut în domeniul statului de drept și a drepturilor omului. Deci, încă o dată, vă mulțumesc pentru că am lansat această discuție și sper că inițiativa va contribui la procesul de discuție. Doar prin dialog, doar prin uh, colaborare putem găsi soluția pentru a combate această problemă. Mulțumesc! Mulțumesc, Oliver. Cillian Lower din Irlanda are cuvântul 3 minute. Thank you, uh, Mr. President. Thank you for the presentation. Some... Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru prezentare. În primul rând, real about what the... trebuie să clarificăm care sunt cauzele extremismului și ce a dus la creșterea populismului în UE. Haideți să fim clari cu privire la ce s-a întâmplat am avut o prăbușire catastrofală a sistemelor economice și financiare și soluția pentru a rezolva această prăbușire a fost, practic, să reconstituim același sistem pe care să-l finanțăm uh, prin intermediul austerității și să folosim politici de austeritate, ceea ce a însemnat că mulți cetățeni, oameni de rând din Uniunea Europeană, a trebuit să plătească un preț uh, disproporțional pentru a salva un sistem care, pe lângă că s-a prăbușit, nici nu îi servește pe ei. Au trecut 10 ani și mesajele pe care le primim din partea celor la putere uh, ne spun că, iată, suntem în faza de redresare economică că PIB-ul, rata de creștere, rata de contractare de credite, toate sunt în creștere, că avem succes, că economia s-a relansat. Ăsta este mesajul, însă realitatea pe care o percep oamenii în viața reală este diferită. Ne uităm la numărul de săraci, oameni fără locuință, migrație, probleme legate de uh, mediu, degradarea solului, dacă ne uităm la aceste lucruri, imaginea este total diferită de indicatorii economici din presă. Deci avem un mesaj de la o Europa oficială care nu se potrivește deloc cu realitatea pe care o trăiesc cetățenii europeni. Și se creează această decuplare între cei care se află la putere, industria, lobiștii, sectorul financiar, guvernele și oamenii, cetățenii de rând. Și asta este un teren propice pentru populism, pentru extremism, pentru știri false, pentru informații eronate, pentru că oamenii nu au încredere uh, în ce trăiesc, ce li se spune că trăiesc, care este total diferit și atunci preocupări, întemeiate de altfel, uh, își găsesc debușeul în extremism, pentru că ei sunt singurii care îi ascultă. Avem acum uh, ocazia de a reînnoi Parlamentul și Comisia și ideea este să folosim instrumentele pentru a rezolva aceste probleme și mă refer la obiectivele de dezvoltare durabilă în special, care se referă la echilibrarea drepturilor sociale și de mediu cu nevoile economice. Este vorba despre drepturile oamenilor și naturii care să fie abordate în contextul chestiunilor economice. Dacă nu facem aceste schimbări sistemice, dacă nu folosim dezvoltarea durabilă ca model, nu ne vom fi ocupat de cauzele de bază ale problemei. Mulțumesc, Gillian. Gonzalo Boxavier din Portugalia, 4 minute, are cuvântul. Thank you, Mr. Pre- Mulțumesc, domnule președinte. Eu o să vorbesc în portugheză. Aștept să vă puneți căștile. Muito obrigado pelo vosso testemunho e por esta iniciativa. Mulțumesc foarte mult pentru aceste mărturii și pentru inițiativa pe care ați avut-o să introduceți subiectul pe ordinea de zi. După părerea mea, discuțiile încep foarte bine, pentru că vorbim aici despre o inițiativă pozitivă care ajută la transmiterea unui mesaj pozitiv. După părerea mea, mesajul pozitiv este calea de urmat dacă vrem să punem capăt extremismului. În mare parte, ce se întâmplă acum în Europa, pentru că de Europa vorbim în momentul de față, deci ce se întâmplă se datorează faptului că ne-am autolimitat, autocomprimat practic și autopedepsit pentru niște greșeli din trecut, fără să avem curajul să privim spre viitor. Pe când inițiativa aceasta pe care o discutăm acum este orientată spre viitor. Nu avem o rețetă unică pentru a pune capăt tuturor formelor de extremism și radicalism, dar sunt convins că există forme de structurare care să-i ajute pe cetățeni să aprecieze mai mult ce au, să se implice în viața comună și să se integreze pe deplin în societate. Și dacă am avea o integrare totală a cetățenilor, tuturor cetățenilor în societate, am reușit să eliminăm extremismul. Suntem europeni, trăim uh, într-un spațiu geografic care, să o recunoaștem, oferă cea mai bună calitate a vieții în uh, lume. Avem un sistem care se centrează în jurul persoanei și trebuie să învățăm să evaluăm toate aceste lucruri. Eu vin din grupul 1, întreprinzători, angajatori și noi ne-am luat obligat, ne-am asumat obligația să garantăm distribuirea bogăției. Poate că nu avem o companie europeană să fie în topul primelor 10 companii din lume. Poate că am pierdut un pic avantajul competitiv, cum am mai auzit aici. Dar totuși n-am uh, abandonat uh, eforturile de a asigura bunăstarea socială, n-am abandonat încrederea în calitatea vieții oamenilor și n-am abandonat un model de societate și de creștere care să fie și este deocamdată cel mai bun din lume. Poate că am pierdut un pic competitivitatea economică, dar continuăm totuși să avem cel mai bun model social în lume, care se bazează pe pace, pe educație, pe eforturi continue de a promova valori europene și familia în toate formele sale, precum și justiția și comunitatea. În momentul de față, lumea și Europa în special traversează un moment în care libertatea este o valoare inalienabilă. Dar nu toată lumea are norocul să trăiască în libertate. Și noi trebuie să apreciem acest lucru, noi și cei care vor să trăiască alături de noi. Libertate înseamnă să respecti alegerile tuturor. Sublinie să respect, nu să impui. Fiecare își poate promova propria alegere în ceea ce privește stilul de viață, ce mâncăm, ce credem, așa cum facem pe rețelele de socializare, de altfel, într-un mod nemai întâlnit până acum. Dar aceste rețele prezintă și niște riscuri. Libertatea tuturor trebuie promovată și apărată și de aceea apreciez în special această inițiativă. Apreciez faptul că uh, lansează un mesaj pozitiv, pentru că în această Europa vrem să continuăm să trăim cu modelul nostru social. Mulțumesc! Obrigado! Mulțumesc! Cinzia del Rio, Italia, 3 minute. Grazie! Mulțumesc! Le mulțumesc lui Sebastian și lui Micael pentru prezentarea acestei inițiative și pentru această abordare eh, juridică, să spunem, eh, dată definiției extremismului. Lucrurile încep acum, inițiativa nu pune capăt discuțiilor Dar avem nevoie de o astfel de inițiativă împotriva extremismului pentru că e o, un delir care riscă să pună în capăt proiectului european. Însă trebuie să transmite mesaje clare, directe, pentru a combate orice tip de extremism, în special acum, în campania electorală pentru Parlamentul European. Vin dintr-o țară unde populismul este foarte folosit pe scară largă Extremismul este format și dintr-un limbaj ambigu, dictat de conveniența politică a momentului, cum se întâmplă în țara mea, cu intervenții populiste, cu atacuri țintite, care vin din partea acestor politicieni care se prezintă la alegeri cu uh, afirmația că ne reprezintă pe noi în instituțiile europene, în Parlament. Trebuie să combatem orice formă de extremism da, aici mă refer la xenofobie, rasism, discriminare, uh, neofascismul, neonaționalismul, care se distribuie, se răspândesc în Europa și în rândul cetățenilor și în rândul guvernelor și generează insecuritate, teamă și sentimente antieuropene. Drepturile nu sunt negociabile și vreau să vă spun foarte clar că una este să respecti libertățile și alta este uh, respectul și nenegocierea drepturilor fundamentale. Trebuie să ne opunem oricărui tip de limbaj care ofensează, denigrează și delegitimizează diversitatea. Diversitatea este o valoare de bază pozitivă a democrației europene și trebuie să privim dincolo de granițele noastre, să ne deschidem, nu să ne închidem. Această inițiativă este un element important, fără îndoială, pe care trebuie să o folosim ca bază pentru a construi și a apăra o Europa uh, traiului în comun. Trebuie să implicăm forțele progresiste, trebuie să implicăm părțile sociale, societatea civilă și Trebuie să ne mișcăm cu toții în această direcție, pentru democrație, dar să fie o mișcare de jos în sus care să pornească de la cetățeni, astfel încât să relansăm dialogul pe care, care este un exercițiu de care ne-am cam lipsit în ultimul timp. Astăzi avem Ziua Mondială împotriva rasismului. Vreau să menționez și acest lucru în încheiere. Domnul președinte, fără microfon. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Longo, astăzi discutăm un subiect care ține de uh, viața de zi cu zi a cetățenilor. Ieri, în Italia, lângă Milano, a avut loc o încercare de atentat. 50 de copii au riscat să fie arși într-un autobuz care îi ducea la școală datorită unui extremism care protesta um, pentru migranții care au murit pe mare în încercarea lor de a ajunge în Italia și în Europa pe lângă extremiștii care însângerează lumea și orașul nostru, există și un extremism al vorbelor, cum ne spunea Cinția. În fiecare zi citim și auzim în mass media, în instituții, în reuniuni politice, astfel de vorbe. Guvernul Italiei și domnul Salvini, ministrul Italiei, este șeful celor care promovează astfel de uh, limbaje care riscă să declanșeze atitudini și gesturi extreme. Aceste atitudini extreme sunt niște gen, gesturi uh, simbolice. Am văzut că au avut loc atacuri împotriva cimitirelor și altor uh, locuri sfinte și în Franța și în Roma. Vorbim despre deportare de milioane de evrei, închetorile romane. Și există un extremism al alegerilor politice. Italia e Polonia soprattutto, dove si attaccano i diritti nu trebuie să ne atacăm de drepturile fundamentale ale cetățenilor, cum ar fi justiția independentă și presa liberă. Instituțiile europene nu au reacționat rapid la aceste atacuri. Comisia este foarte atentă la denunțarea și sancționarea uh, acțiunilor de șantaj economic și financiar, dar e foarte lentă și nesigură când e vorba de alegerile făcute de guverne ca atac împotriva libertății cetățenilor. E o Europa cu două viteze. E foarte sensibilă la chestiuni financiare și economice, dar foarte lentă și câteodată chiar neputincioasă în fața atacurilor la libertățile fundamentale ale cetățenilor. Nu mai putem continua așa. Mulțumesc, Antonio. Mulțumesc. Stefan Bufto are acum cuvântul din Franța, 3 minute. Mulțumesc. La de Mulțumesc, domnule președinte. Chestiunea extremismului este un subiect foarte important și delicat în același timp. Societățile noastre au devenit niște societăți ale violenței cu care nu eram obișnuite Ziarul Le Monde consideră că anul trecut 3.000 de oameni au murit în atentate islamiste la nivel global. Prin urmare, iată că ne confruntăm cu niște mișcări care consideră că violența este o expresie legitimă a părerilor. E adevărat că pentru teroriști islamiști așa stau lucrurile și pentru Black Bloc care uh, weekendul trecut au distrus Parisul. E foarte important să fim concreți. E foarte important să înțelegem că în reportajele referitoare la Paris, la ce s-a întâmplat în Paris săptămâna trecută, vorbeam despre o clădire în flăcări. Și la etaj era o femeie și fiica sa și auziam voci care spuneau o să-i ardem pe, o să-i prăjim pe bogați. Bun, asta este o situație în care ura este justificată și violența își găsește justificare în mintea celor care fac asta. Asta înseamnă adevăratul extremism, legitimizarea eh, violenței ca mijloc de acțiune. Am fost adjunct al primarului de la Versailles, există o sinagogă acolo și copiii rabinului au fost asasinați de Mohamed Rerat într-o școală evreiască au fost uciși cu gloanțe direct și când facem acest lucru vorbim despre o dezumanizare a persoanei. Nu cred că trebuie să ne înșelăm în ceea ce privește țintele și nu trebuie să judiciarizăm pozițiile. Putem avea poziții tranșante, dar asta nu înseamnă că trebuie să aducem oamenii în justiție, pentru că libertatea de exprimare este esențială. Ați vorbit despre certificate. În timpul Revoluției franceze, unde violențele au fost extreme, 17.000 de oameni au fost uciși, eh, li s-a tăiat capul, printre care 3.000 de femei și alții care au fost eh, masacrați, existau certificate civile eh, și cei care nu aveau astfel de certificate ajungeau la ghilotină. Deci trebuie să gestionăm cu mare precauție toate aceste lucruri există un fișier S de care vorbiți, care să includă un dosar, un registru care să includă teroriștii de orice fel. Poliția, administrația, justiția au fișe informative pe toată lumea, dar până când au trecut la fapte, ce putem face? Nu poți să arunca pe cineva în închisoare pentru că e islamist sau fascist sau anarhist. Deci, practic vorbind, e imposibil să lupți și ce vreau să spun este că dacă găsim o cale, trebuie să fim totuși prudenți. Mulțumesc, Stefan. Și ultima intervenție, doamna Genevieve Savini, Franța. Bonjour. Je... Bună ziua, o să vorbesc în franceză. Eu fac parte din grupul 3, care se ocupă de uh, diversitate în Europa. Am fost încurajată acolo să iau cuvântul la această dezbatere. Eu nu înțelegeam uh, sensul uh, acestei uh, inițiative cetățenești, nu înțelegeam cuvântul angajat. Am făcut câteva căutări pe site, unele linkuri nici nu mai funcționează, dar în orice caz n-am găsit răspunsuri satisfăcătoare. Se vorbea despre extremism, dar și la mm, se vorbea despre piața unică. Nu am înțeles foarte bine. Dar, în orice caz, în urma dezbaterii de astăzi, situația s-a clarificat puțin uh, mai mult despre mine, dar constat că în această inițiativă există amenințări, amenințări la adresa valorilor Europene uh, care au fost uh, reamintite ieri și astăzi, demnitatea umană, drepturile omului, democrația, libertatea, justiția socială, egalitatea, separarea puterilor în stat și statul de drept. Libertatea de exprimare mi se pare că este uh, amenințată. A, trebuie să avem dreptul de a nu fi de acord cu anumite opinii în Europeană și să ne putem exprima. E adevărat că conform uh, tratatelor, uh, unele norme au valoare dogmatică în Europeană și unii cetă cetățeni le critică și ar dori să le critique și doresc să părăsească tratatele pentru a ieși din politica de austeritate pentru a ieși din acest cerc vicios uh, între țării care nu aplică aceleași reguli sociale, de exemplu, sau norme de mediu, precum cele pentru pesticide, pentru a nu cita decât situația din domeniul uh, agricol. Uh, s-a clarificat puțin dezbaterea despre extremism, dar cred că ar trebui să discutăm mult mai mult pentru a ști uh, ce uh, ascunde acest termen. Trebuie să fim mai preciși. Dacă vrem să identificăm mișcări, guverne de extrema dreapta, autoritare, xenofobă, violentă și așa mai departe. Dacă trebuie să împiedicăm orice mișcare socială, orice critică, care exclude atâția cetățeni europeni, atunci nu, eu mă abțin. Sunt rezervată față de această inițiativă. Pentru mine cel mai urgent uh, e să combatem sărăcia, în prezent să combatem inegalitățile sociale și doar uh, abordând aceste probleme vom uh, reuși să rezolvăm problemele. În concluzie, la această dezbatere, aș dori în primul rând să vă mulțumesc tuturor pentru contribuțiile Uh, importante la acest subiect uh, extrem de important. Aș dori să mulțumesc în primul rând organizatorilor inițiativei pentru că ați trecut de la vorbe la fapte. Ne dorim să combatem extremismul, bineînțeles, dar riscul este să creăm un alt extremism, dar cred că sunteți pe deplin conștienți uh, în legătură cu acest risc și vă axați pe ce contează. Mă bucur de faptul că această inițiativă uh, a reușit să organizeze un răspuns structurat la un alt uh, atac structurat la adresa uh, valorilor noastre constituționale și la adresa temeriei Europei, care nu figurează doar în Carta Drepturilor Fundamentale, dar care figurează și la articolul 2 din tratat. E vorba de valorile fundamentale și de, de, de ordinea constituțională din Europa. Mulțumesc pentru implicare Uh, s-au prezentat uh, câteva subiecte foarte importante care ar putea să fie incluse. Ați auzit uh, intervențiile lui Stefan și Joneviev, ultimile intervenții la această dezbatere. Uh, și bine le poate da naștere unui uh, extremism. Uh, e o atitudine care poate să fie primejdioasă pentru Europa, dar sunt sigur că nu aceasta este intenția dumneavoastră, ci că inițiativa dumneavoastră sosește la momentul potrivit, având în vedere epoca în care trăim. Aș dori să mai spun că nu e doar o dovadă a faptului că atunci când cetățenii au o inițiativă, asta poate ajuta și construcția Europei, Vă urez uh, mult succes uh, pentru adonarea semnăturilor. Cred că o mare parte din grup uh, va fi certificat și după ce ne veți, veți fi transmisă semnătura Comisiei, ne pregătim pentru audierea cu Parlamentul. Nu știu dacă se va întâmpla în timpul mandatului actual sau a mandatului viitor, dar ne vom aduce contribuția și vom lucra în acest sens. Încercăm să organizăm uh, uh, în aceeași ordine de idei o dezbatere la plenara din mai, în urma intervenției lui Stefan, cu o săptămână înainte de alegeri, pe tema antisemitismului. Este unul dintre subiectele cele mai uh, fierbinți, o formă de extremism periculoasă în Europa pe care trebuie să o abordăm și în legătură cu care trebuie să transmitem un mesaj fără echivoc. Deci, încă o dată, mulțumesc pentru participare și acum trecem la a doua dezbatere acestei dimineți. Aș dori să îl invit pe președintele Bernasconi și pe vicepreședinta Comitetului Economic, Social și de Mediu din Franța să susească lângă mine la prezidiu. Domnule președinte Bernasconi, doamna vicepreședinte Cuver, dragă Carol, dragă Patrick, Aș dori în primul rând să vă urez bun venit la plenara Comitetului uh, Economic și Social European. Este o mare plăcere pentru noi să vă întâmpinăm aici la Bruxelles și este și o modalitate de a vă mulțumi pentru uh, primirea foarte călduroasă și uh, ospitalieră pe care ne-ați rezervat-o la Paris în urmă cu câteva luni la comitetul dumneavoastră economic, social și de mediu. Are aceeași siglă, dar uh, Uh, cu o mică modificare. Mă bucur de cooperarea excelentă pe care o avem între cele două instituții. Este solidă și durabilă. Antoine de Saint-Exupéry spunea că piatra nu are speranță să fie altceva decât o piatră, dar cooperând, ea uh, se unește și clădește un templu. Deci, haideți să construim și să consolidăm împreună acest uh, templu european, această construcție europeană exemplele cooperării noastre sunt numeroase și foarte rodnice. Instituția, instituția dumneavoastră este uh, implicată în uh, ședințele anuale ale comitetelor economice naționale și instituțiile uh, asemănătoare, în activitățile legate de semestrul european, președintele colegul, e colegul uh, Consalo din Portugalia, apoi în consultările cetățene și în alte uh, domenii. Știm că putem uh, conta pe sprijinul dumneavoastră, așa cum s-a întâmplat pentru multe dosare și mă gândesc uh, mai ales uh, recent la dosarul cu privire la Cartea Albă a Comisiei Europene privind viitorul Europei. Jordasis, cel care a ocupat funcția înaintea mea, a lansat un proces de consultare în întreaga Europa care a fost un mare succes, cu o mare participare. Consultarea societății civile care s-a organizat la Palatul Iena din 2017 a dus la rezultate foarte interesante și elocvente care uh, se găsesc în uh, rezoluția dumneavoastră, dar și în rezoluția noastră privind uh, respectiva carte albă a Comisiei. Domnule președinte, dragă Patrick, dezbaterea privind viitorul Europei se va finaliza cu summitul informal de la Sibiu 9 mai. Și, cu această ocazie, șefii de stat și de guverne vor trebui să vină cu un răspuns politic la această dezbatere. Vor trebui să transmită un ultim mesaj, chiar înainte de alegerile europene, și și să traseze câteva linii directoare pentru deciziile pe care vor trebui să le ia uh, la summitul din uh, luna iunie, după alegerile europene, pentru a pregăti următoarea Comisie Europeană. În ce ne privește, tocmai am adoptat o contribuție majoră în acest uh, domeniu. Avem un aviz care se numește Europa de ascultare cetățenilor pentru Europa durabilă. A fost adoptat ieri de către plenara noastră. Cu mare plăcere uh, îți pot da textul care a fost uh, adoptat ieri uh, de către plenara noastră. În acest text figurează mai multe mesaje și repetăm sprijinul necondiționat al societății civile europene la proiectul european, la valorile sale și la rezultatele sale. CS insistă de asemenea asupra faptului că e nevoie la nivel european de o strategie globală pentru agenda 2030 pentru Europa care sperăm să fie cu adevărat durabilă. Agenda durabilă va trebui să propună o strategie echilibrată care să integreze uh, subiecte precum competitivitatea, protecția mediului și uh, incluziunea socială. De asemenea, Uh, punem accentul pe faptul că e nevoie de o adevărată tranziție digitală care să permită companiilor europene să rămână focare de inovare și de creativitate într-o lume care se schimbă foarte repede. De asemenea, trebuie ca uh, un prota- uh, deci uh, la dezbaterea europeană să fie asociat uh, în calitate de protagonist uh, pro- tinerii. Domnule președinte, dragi colegi, Aș dori să mă mai refer la o altă contribuție foarte importantă dezbaterea privind ajutorul Europei. Este vorba de evenimentul nostru O societate civilă pentru renaștere din 21 februarie, anul curent. Aș dori să mulțumesc uh, Comitetul Economic din Franța și doamnei Carol Cuver, uh, vicepreședinta sa, pentru participarea la dezbaterea uh, de închidere împreună cu ceilalți președinți ai uh, Comitetelor Economice și Sociale Naționale. Evenimentul a avut un mare succes, 400 uh, de participanți, 26 de oratori și cu participarea de mai bine de 140 de jurnaliști. Dar, pe lângă partea de comunicare, evenimentul a transmis un mesaj clar și uh, fără niciun fel de ambiguitate. Societatea civilă europeană sprijină și confirmă sprijinul la proiectul european avem aici o, o triadă puternică. Dezvoltare durabilă, tineret și proiecte europene care să garanteze valorile fundamentale precum democrația, libertatea și incluziunea, solidaritatea și competitivitatea. Prin această inițiativă am încercat să mobilizăm societatea civilă la toate nivelurile în perspectiva alegerilor europene. Ne dăm seama cât de importante sunt alegerile europene din luna mai și acum mai mult uh, decât oricând e nevoie de vigilența și de implicarea noastră. Trebuie să strângem rândurile pentru ca participarea să fie cât mai ridicată și pentru a transmite un mesaj cât mai clar și mai puternic pentru a întări instituțiile europene și proiectul european pentru următorii ani. CESE uh, se unește cu celelalte instituții europene pentru o comunicare concretă și ambițioasă. Vom uh, scoate în evidență aturile, uh, făpturile Europei, dar și tot ce trebuie să fie schimbat, îmbunătățit și făcut mai performant. Trebuie să combatem forțele eurosceptice, populiste și extremiste, care folosesc orice argument pentru a pângări imaginea Europei. Uh, trebuie să îi luptăm împotriva celor care distrug totul, care jefuiesc prezentând iluzia că gonirea străinilor sau închiderea națiunilor va fi soluția pentru toți, dar care nu propun niciun fel de soluție concretă pentru problemele complexe ale lumii în care trăim singurul lor obiectiv e să agite spiritele, uh, să manipuleze societatea respectivă pentru a câștiga uh, puterea. E o societate la care am asistat 60 de milioane de morți uh, și 70 de milioane de răniți în Europa în urma acestor evenimente. Democrația are nevoie de sprijinul nostru pentru a păstra pacea pe care am construit-o în ultimii 60 de ani în Europa. Și de aceea trebuie să consolidăm orice alianță pentru ceea ce numesc eu și știi foarte bine renașterea Europei. Și de aceea, în mod public și foarte uh, deschis, am susținut uh, scrisoarea adresată de către președintele Macron cetățenilor europeni în care și el lansa un uh, apel pentru o renaștere a Europei. N-am uh, cerut drepturi de autor, dar mă bucur de faptul că am fost copiați spune președintele. Mul- în încheiere aș dori să-l citesc pe Jean-Jacques Rousseau. N-a existat niciodată un proiect mai mare, mai frumos și mai util uh, în istoria omenirii decât proiectul unei păci uh, trainice și universale între popoarele Europei. Mulțumesc pentru prezentă, prezența, dragă Patrick, îți dau cuvântul. Monsieur le Président, cher Lucas. Domnule președinte, dragă Luca, uh, stimați uh, membri ai Comitetului Economic și Social European, doamnelor și domnilor. Înainte de a rosti discursul meu, Aș dori să vă spun că vă mulțumesc din suflet pentru onoarea pe care mi-o faceți dându-mi cuvântul. Nu luasem cuvântul uh, în plenul adunării dumneavoastră de 2 ani Mă bucur să pot uh, să uh, vă spun că împărtășesc uh, ideile dumneavoastră și să vă prezint ideile mele. Eu reprezint Comitetul Economic, Social și de Mediu din Franța. Mă bucur să constat că unul dintre obiectivele exprimate foarte puternic la începutul mandatului meu a fost atins, respectiv consolidarea legăturilor între instituția pe care o reprezint și comitetul dumneavoastră. legături care, bineînțeles, că uh, animă o mare hotărâre, dar și o comunitate de idei și de valori. Această comunitate se bazează pe relația privilegiată pe care personal o am de câțiva ani buni deja cu președinții Comitetului Economic și Social European. Îl salut pe George Dasis, prezent, și e valabil și cu dumneavoastră, uh, dragă Luca. Și cu mare plăcere vă lansez invitația de a participa uh, în 10 aprilie la Paris pentru a participa la o dezbatere de actualitate consacrată Europei. O dezbatere asemănătoare cu cea de astăzi. Doar la câteva săptămâni înainte de alegerile europene, e clar că uh, reflexia noastră se va face auzită. Probabil că în dezbatere vor uh, interveni uh, mesaje alarmante, dar și speranțe de, re, de uh, recucerire uh, și de optimism. Da, ă, trebuie să continuăm să apărăm această mare idee europeană, care, sigur, ă, nu e perfectă. Europa însă este singura construcție ă, politică originală din secolul 20. După părerea noastră, nu există alternativă la Europa într-o lume în care celelalte mari puteri se izolează tot mai mult și care duce la un raport de forțe. Uniunea noastră e văzută ca un concurent Uh, pe care acești parteneri încearcă să-l uh, slăbească și chiar să-l facă să dispară. Și e una dintre pistele de reflexie din inițiativa cetățenească europeană care se numește Să punem capăt extremismului, stop extremismului, de care ați discutat uh, în această dimineață. Viitorul Europei e pus sub semnul întrebării. Constatăm acest lucru, atât din exterior cât și din interior de către uh, tot felul de, dome, de, de demoni suveraniști, uh, uh, cei care doresc ca Regatul Unit să părăsească Uniunea Europeană și care pun în evidență uh, defectele Europei uh, trecând sub tăcere înfăptuirile sale și aturile sale. Trebuie să reacționăm. alegerile pentru Parlamentul European se apropie. Trebuie să reacționăm Bineînțeles, asta înseamnă să stabilim noi obiective pentru Europa, să corectăm anumite defecte, să îmbunătățim imaginea Europei, să avem o comunicare mai eficientă, să uh, arătăm că Europa e aproape de cetățeni și să dovedim uh, uh că nu este nicio jucărie în mâinile lobiștilor și nu este nicio staticul uh, eurocraților, așa cum uh, încearcă să o caricaturizeze uh, dușmanii săi. Europa, pentru a prelua Uh, citatul dumneavoastră, cu ocazia prezenței la Paris în uh, noiembrie 2018, trebuie să spunem că Europa va trebui să lanseze proiecte uh, mobilizatoare care să genereze entuziasmul între popoare. Europa trebuie să propună voce pentru a umaniza Revoluția Industrială, pentru a rezolva criza de mediu care ne amenință pe toți și mai ales pe cei mai slabi. Pentru ca interesele economice să nu mai fie disociate de interesele sociale. Uh, și cu această condiție, așa cum spuneați și dumneavoastră, putem să readucem entuziasmul pentru Europa în rândurile cetățenilor. Trebuie să mai adugăm o condiție. Evident, mem. Este clar, este evident că Europa nu poate exista fără popoare, fără cetățenii europeni, fără societățile civile din Uniunea Europeană. A venit momentul ca adunările noastre să fie respectate la valoarea lor reală și în funcție de rolul lor atât de important. Cetățenii cer astăzi uh, să se țină cont uh, de cuvântul lor și um, aceste comitete sunt direct vizate. Nu trebuie să fim doar observatori în acțiunea politică, Uh, care formulează doar avize neobligatorii. Suntem, și spun acest lucru, poate fără modestie, dar cu convingere, factor de echilibru uh, și de înțelepciune. Suntem oameni de teren și ajungem la consens pe calea dialogului. Puterile publice trebuie să accepte o reformă, adică, obiectiv vorbind, contribuțiile noastre, avizurile, recomandările noastre sunt instrumente indispensabile celor care doresc pacea socială. Și vorbesc aici, vorbim aici în cunoștință de cauză. Tensiunile care agită de patru luni țara mea arată ce lipsește în societatea noastră politică de dreapta și de stânga. Lipsă de dialog, lipsă de anticipare, lipsă de sensibilitate. Aceste tensiuni de pe urmă la cărora suferim în momentul de față uh, Uh, și distrugerile uh, exploatate uh, fără rușine de extremiști de stânga și de dreapta ar fi putut fi cu siguranță anticipate și evitate sau proporțiile lor ar fi putut să fie evitate. Vestele galbene nu sunt primele care au ajuns uh, în linia întâi și indignații spanioli în 2011 au deschis drumul și au urmat grecii, belgienii, britanicii sau francezii. Aceste mișcă, mișcări sunt primele care folosesc rețelele sociale, care oferă organizațiilor, manifestațiilor instrumentul necesar pentru a se organiza, um, sunt cutie de rezonanță și le oferă instrumente. Pentru a evita ca sistemul democratic să nu fie mâine depășit, trebuie să evoluăm. Avizul Consiliului nostru de acum câteva zile se înscrie tocmai în această logică. El se numește Fractură și Tranziție. Cum putem reconcilia Franța? Propunem uh, vreo 20 de recomandări, printre care un pact democratic bazat pe căutarea unei mai bune, uh, unui mai bun echilibru între democrația reprezentativă, reprezentarea forțelor sociale și participarea cetățenilor. Pentru acest aviz am asociat cetățeni la lucrările noastre și unii dintre ei în comisia temporară alături de uh, consilierii noștri. Participarea cetățenească trebuie să-și găsească locul în adunarea noastră și acest experiment este noi, pentru noi o asigurare că suntem Um, cei care pot asocia cetățenii. Doresc această transformare în viitoarea reformă constituțională pe care o va propune președintele Macron. Este indispensabil ca democrația reprezentativă să lase un loc mai important democrației participative. Și consiliile noastre economice și sociale au calitățile lor trebuie să se recunoască acest lucru. Nu suntem uh, obsedați de realegerea noastră și nu apărăm poziții partizane care să divizeze sau să, um, uh, sau să opună, ci doresc să caute consensul în interesul general. Cel mai bun compromis este cel pentru care fiecare renunță la ceva. Într-o democrație, totul poate face obiectul compromisului, se întreba primul ministru Eduard Filip atunci când a venit la Consiliul Economic, Social și de Mediu săptămâna trecută, atunci când a asistat la prezentarea vizului nostru. Nu sunt sigur, a răspuns el. Putem rezolva totul în democrație fără compromis politic? Se întreba Eduard Filip. Sunt sigur că nu. Am încheiat citatul. După cum uh, știți, totul depinde de echilibru și o evoluție pare să se contureze. Parlamentul nostru va examina o revizuire a Constituției în următoarele săptămâni și va reforma și Consiliul Economic, Social și de Mediu, o reformă în favoarea căreia s-a pronunțat, pronunțat domnul Macron încă din iulie 2017 în fața adunării noastre pe care a numit-o Camera Viitorului care sunt principalele obiective ale acestei reforme? În primul rând, îmbunătățirea interactivității um, a CESE cu uh, Parlamentul și Guvernul pentru a uh, puterile publice uh, puvând, trimițând uh, avize uh, de ordin economic, social și de mediu la uh, dezbaterile parlamentare și ale miniștrilor pentru a, le, a um, comunica acestora punctul de vedere al societății civile, pentru a defini eventualele lipsuri, a explica neînțelegerile și pentru a preveni riscurile de criză. Al doilea, un al doilea punct al acestei reforme este ca acestea să devină uh, forumul participării cetățene și uh, cel care organizează dezbaterea publică pe baza unor petiții depuse într-un uh, cadru organizat inclusiv pe, care, pe cale digitală. CSE apoi va trimite um, Camerei Deputaților și Senatului uh, punctele necesare rezultând uh, din participarea cetățenească. Iată care sunt evoluțiile care ne vor confirma în rolul nostru de legătură între societate și puterea politică, pe care sperăm să-l asigurăm și mai bine în sistemul francez. O reformă care ar putea inspira anumiți parteneri. Mă gândesc aici la ceilalți, uh, la celelalte comitete economice uh, și, și sociale din Uniunea Europeană, din francofonie, și instituțiile similare cu 72 de membri și membri observatori. Nu pot decât să regret uh, decizia noii puteri, noii puteri din Brazilia, care a suspendat încă din ianuarie Consiliul de Dezvoltare Economică și Socială, care este membru al adunării Comitetelor Economice și Sociale. În Europa trebuie să creăm aceste legături cu cetățenii și cu societățile civile din statele membre. Cetățeni, societăți pe care Uniunea trebuie să, să le uh, consulte mai mult pe subiecte de interes pentru ei. Mă gândesc aici mai ales la subiectele sociale și de mediu. Iată, este o condiție a acestei reforme pe care o dorim această renaștere pentru ca, asupra căreia insistați, dragă Luca. Iată un nou imbold rezumat de o ambiție care este a mea, a dumneavoastră și a Comitetului Economic și Social European. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Stimate domnule președinte, voi reveni apoi la concluziile mele în legătură cu această importantă reformă constituțională din Franța, care sper că va fi realizată curând și deschid acum dezbaterea. Are cuvântul mai întâi Mihai Ivașcu din România, două minute. Thank you, Mr. President. I will use my mother tongue. Mulțumesc, voi vorbi limba mea maternă. Stimate domnule Bern Bernasconi, în calitatea mea de raportor al opiniei recent adoptate în plenara de ieri privind viitorul Europei, beneficii pentru cetățeni și respectarea valorilor europene, doresc să vă adresez câteva dintre viziunile unanim acceptate de această plenară într-o perioadă extrem de importantă pentru proiectul european, în care avem de-a face cu alegerile europarlamentare din luna mai, întâlnirea politică de la Sibiu, precum și Brexitul și incertitudinea legată de acesta. Domnule președinte, în primul rând pentru comitetul economic și social european demnitatea umană și drepturile omului democrația libertatea justiția socială egalitatea separarea puterilor și statul de drept sunt valorile pe care uniunea europeană a fost construită și trebuie să rămână nenegociabile și să reprezinte punctul de pornire pentru reformarea uniunii și pentru decizia politică de la sibiu. în al doilea rând CESE are viziunea că o creștere economică solidă și sustenabilă în toate statele membre trebuie acompaniată de o dimensiune socială stabilă. Foarte multe progrese s-au realizat. Uniunea Europeană este acum una dintre cele mai stabile și afluente zone de pe glob. Totuși există încă diferențe semnificative în ceea ce privește coeziunea socială atât între statele în interiorul statelor membre cât și între acestea Singura soluție este convergența în sens ascendent a condițiilor de viață și de muncă bazată pe o creștere durabilă. În final, Comitetul insistă pentru îmbunătățirea comunicării cu cetățenii. Se întâmplă des ca cetățenii europeni să considere că efectele pozitive ale apartenenței la Uniune există de la sine sau se datorează guvernelor naționale comitetul consideră că mai multe fonduri sunt necesare pentru ca beneficiile oferite de uniune să ajungă la baza piramidei ceea ce înseamnă fiecare cetățean european utilizarea tuturor canalelor de comunicare fie că vorbim de canalele uniunii ale statelor membre comitetele economice și sociale naționale partenerii sociali organizațiile non guvernamentale. în încheiere aș vrea să îl citez pe victor hugo care spunea viitorul are multe nume pentru cel slab este intangibil pentru cel temător este necunoscut, pentru cel curajos este ideal. Să fim curajos, domnule președinte. Thank you, Mihai. Mulțumesc, Mihai. N-am avut curajul să te întrerup când îl citai pe Victor Hugo. Dau cuvântul acum lui Iacek Kravcic, președintele uh, grupului uh, angajatorilor din Polonia. Bună dimineața tuturor, bună dimineața domnule președinte, aici sunt. Ne-am întâlnit la Paris și ac acum câteva luni. Bine ați venit la CESE, bineînțeles. Mă bucur că uh, mă întâlnesc cu cineva care a fost uh, Uh, membru uh, al biroului executiv uh, al adunării angajatorilor, ne cunoaștem bine, știți pe cine reprezint. Ieri grupul nostru a adoptat o declarație în care grupul angajatorilor cere o Uniune Europeană deschisă, unită și puternică. Vreau să vă prezint această declarație. Mai întâi, considerăm că e nevoie să promovăm o Uniune Europeană puternică și unită, pentru că doar o Uniune Uh, puternică și unită poate să ne permită să facem față incertitudinilor globale. Doar astfel putem oferi cetățenilor securitate și bunăstare. Considerăm de asemenea că Europa Unită este puternică, dar puternică în diversitatea ei, pentru că doar împreună putem crea eficiență și putem avea suficiență, suficientă mm, influență pe plan extern. Chiar dacă criticăm Uniunea Europeană, suntem mândri de cine suntem și ne bucurăm de felul nostru de viață. Dar, pentru a apăra felul nostru de viață, trebuie să avem un mediu care să încurajeze um, economia și tranzacțiile economice. Trebuie să putem contribui la bunăstarea societății, um, la durabilitatea sistemelor noastre de educație și sănătate și securitate socială ce înseamnă îmbunătățirea mediului de afaceri. Trebuie să ne pregătim pentru viitor, trebuie să uh, încurajăm uh, infra, dezvoltarea infrastructurii, a cunoștințelor și a inovării. Avem nevoie de piețe deschise. Trebuie să finalizăm piața unică, să consolidăm Uniunea Economică și Monetară și uh, comerțul internațional bazat pe reguli este esențial. Trebuie să oferim condiții favorabile IMM-urilor, antreprenorilor și investițiilor. Acestea sunt principalele elemente ale acestui mediu care trebuie creat. Credem în economia deschisă și în societatea deschisă. Valorile Uniunii Europene nu pot să facă obiectul unui compromis. Suntem uh, preocupați de mișcările xenofobe și autoritare care apar pe aici pe acolo. Domnule președinte, în încheiere, Consider că o economie deschisă și o societate deschisă sunt în avantajul tuturor cetățenilor europeni. Angajatorii, antreprenorii, oamenii de afaceri sunt cetățeni. Și cu toții acum dorim să ne mobilizăm resursele. Următoarele alegeri europene nu sunt doar un privilegiu, sunt și o responsabilitate. A venit momentul să acționăm. Mulțumesc! Mulțumesc. Dau cuvântul acum lui Pierre-Jean Coulon din Franța, președintele secțiunii plen. Vă rog. Le... Domnilor președinți, domnule președinte, dragă Patrick, Acum câteva momente ne-ai spus că a venit momentul ca adunările noastre să fie uh, luate în serios la adevărata lor valoare pentru că um, momentul este altul. Nu mai putem fi doar observatori ai acțiunii politice uh, care formulează doar avize neobligatorii. Da, a venit momentul să se țină cu adevărat cont de instituții ca ale noastre la nivel național sau la nivel european. Și dacă devenim camere legislative ale viitorului, să nu uităm trecutul, să nu uităm ce a făcut forța, bogăția propunerilor Consiliului Economic și Social, forța, bogăția și propunerile Consiliului Economic, Social și de Mediu din Franța. Și oamenii politici nu pot uita asta. Atunci când uh, domnul președinte Bernasconi vorbește despre Camera uh, Participării Cetățeniști. Mi-aduc aminte că acum 48 de ore în biroul acestui comitet uh, am avut o dezbatere în legătură cu forma consultării publice și um, forma implicării instituțiilor noastre. Noi reprezentăm societatea civilă, dar reprezentativitatea nu este ce era până acum. Și astăzi trebuie să constatăm că calea digitală sunt cele preferate uh, căi directe de consultare și de reprezentare. Deci nu putem uh, să dăm vina pe lumea digitală dar asta nu înseamnă că trebuie să dispară consultarea pe, prin intermediul nostru în, în uh, beneficiul sau în avantajul consultării exclusiv digitale. De aceea propun, domnule președinte, să consolidăm legăturile dintre noi, să colaborăm mai bine în legătură cu modul în care putem să reprezentăm mai bine societatea civilă, poate nu toți cei 21 la nivelul Uniunii, dar cel care doresc cu adevărat să pregătească o adevărată consultare, o adevărată reprezentativitate a societății civile, ca, pentru că, dacă nu, dragi prieteni, vom uh, fi uh, dați deoparte. Nu știu de cine, este clar însă că trebuie să anticipăm și nu doar să reacționăm. O zi bună tuturor și mulțumesc încă o dată Patrick Benasconi pentru faptul că ne priniți deseori la Palatul Iena. Vom fi întotdeauna prezenți acolo pentru a ne aduce contribuția la ceea ce faceți. Yeah. Mulțumesc. Are cuvântul acum Jane Morris din Regatul Unit, mai bine zis din Irlanda de Nord. Thank you very much. Mulțumesc, domnule președinte. Am un minut, după cum ne-ați spus, așa că dacă îmi permiteți să vorbesc liber și din suflet. Ați spus că vin din Irlanda de Nord. E un loc în centrul furtunei Brexit, după cum știți. UE a ajutat să avem pace acasă, unde locuiesc. Și poate ajuta la aducerea păcii în întreaga lume. Da, exact cum a spus dumneavoastră, trebuie să ne mobilizăm. Și ce trebuie să facem, mai mult decât orice altceva, este să inspirăm pe tineri, să le uh, lansăm imaginația, să le dăm un motiv de speranță pentru viitor. Lucrătorii noștri, persoanele în vârstă, copiii, toți trebuie să lucrăm împreună și să punem capăt acestei divizări care amenință să uh, distrugă tot ce am construit. Putem trăi pe calea porumbelului, păcii. Asta este calea noastră a Europei, care trebuie să fie un pionier la nivel global, care trebuie să pună accentul pe pace și să ne implicăm și în procesul european. Mulțumesc, Jane. Doamna Emanuel Butostubs din Franța. 3 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, domnule președinte, dragă Patrick, dragă Carol, doamnă vicepreședinte. E o plăcere să vă primim în acest hemiciclu. Uh. Evident, că acesta este leagănul elaborării legilor și bugetului european. Și ca franțuzoaică vă spun că există o dinamică fantastică de modernizare, de digitalizare, de promovare a femeilor, toate acestea uh, impulsionate de dumneavoastră și e remarcabil. Contribuția dumneavoastră la această modernizare ale instrumentelor uh, democrației uh, este foarte relevantă pentru noi. De ce? Pentru că avem cu toți același obiectiv. Trebuie să fim mai aproape de cetățeni, trebuie să le arătăm cum politicile publice vizează viitorul, uh, Dumneavoastră faceți asta în Franța, noi facem la nivel european și din acest punct de vedere avem experiență consistentă de prezentat cu privire la aceste instrumente ale democrației participative. Ați menționat cât, câteva astfel de instrumente, ați vorbit și despre grupuri de cetățeni și noi am menționat asta. Uh, un experiment cu rezultate foarte bune care trebuie continuat în această direcție. Apoi, tratamentul dat petițiilor. Uh, un lucru pe care îl avem în comun, care ar putea să evolueze semnificativ, după cum am văzut în Franța. Apoi, trebuie să creăm noi formate de participare mai inclusive, mai participative, mai accesibile pentru toți cetățenii. E un lucru la care ținem în comitetul nostru. Apoi, structuri contradictorii, pentru că ideea nu este să invizi doar cetățenii care au aceleași păreri trebuie să fii suficient de ambițios, să lansezi o dezbatere în contradictoriu, pentru că doar așa lucrurile vor fi clare cu privire la proiectul european. Din acest punct de vedere, prin urmare, avem multe de partajat, trebuie să facem eforturi suplimentare din perspectiva alegerilor europene. După 26 mai nu trebuie să ne oprim însă, pentru că aceasta este, acestea sunt niște eforturi pe termen lung și, cum spunea sunt exuperi, democrația trebuie să fie o fraternitate, dacă nu e o impostură. Și sincer și cu modestie spun că CS în Franța, cât și la nivel european, își poate aduce contribuția și poate deveni un fel de vector al fraternității implementând noi structuri de participare, de asociere, pentru a ajuta la o dezbatere mai clară și pentru a se asigura că cetățenii își asumă această dezbatere, că nimeni nu se simte exclus. Ne confruntăm cu mize mari, lupta împotriva schimbărilor climatice, tranziția către o economie circulară, repartizarea beneficiilor prosperității, politica comercială și asumarea ei de către cetățeni, o să lucrăm împreună, vă puteți baza pe sprijinul nostru. Mulțumesc, Emanuel! Rămânem în continuare în frumusea limbă franceză. Uh, acum, din partea Belgiei, doamna în 3 minute. Domnule Bernasconi, vă mulțumim că ați răspuns uh, invitației CESE, care este un leagăn al democrației reprezentative. Acestea sunt elemente esențiale în Europa pentru a colecta de date, pentru a face uh, analize care vor permite partenerilor sociali să negocieze acorduri în cunoștință de cauză. Din păcate, în momentul de față există multe guverne și asta, uh, să spunem, se face sub umbrela recomandărilor Comisiei Europene în cadrul semestrului european. Deci nu respectă aceste avize uh, și se ajunge la niște acorduri care au consecințe directe asupra nivelului salariilor, asupra calității locului de muncă, nivelul de formare, protecția socială sau chiar tranziția durabilă. Toate aceste lucruri, evident, produc consecințe negative la nivelul cererii interne și deci la nivelul prosperității economice. Pe lângă progresul social și convergența socială, sigur. Nu vreau să simplific lucrurile, dar cred că este uluitor că la un moment dat să vorbim despre voturi populiste de protest uh, și manifestări ale furiei, cum ar fi um, vestele galbene și nu mă refer la cei care distrug totul în calea lor, ci adevăratele vestele galbene, care uh, se bazează pe o neîncredere, având în vedere rezultatele destul de modeste pe care le obținem prin toate aceste consultări, prin dialogul social. Cred că să refuzi să recunoști uh, efectele acestor structuri intermediare, te duce la haos uh, social. Ce să facem în acest caz? E adevărat că democrația participativă, cu referendumul sau cu platformele sale de consultare, poate juca un rol pe niște aspecte concrete. Poate de asemenea să alimenteze democrația reprezentativă dar nu cred că va reuși să se ajucă la convenții colective de muncă, la îmbunătățirea condițiilor de muncă, la supravegherea sistemelor de protecție socială. Deci democrația directă sau participativă, pe care pe bună dreptate o considerați uh, utilă, are limitele sale. Deci o mai bună transparență, o mai bună comunicare Uh, din partea CS către public din perspectiva evaluărilor pe care trebuie să le facem a politicilor, uh, din perspectiva corecturilor politice pe care trebuie să le facem, pentru că nu produc efectele dorite în ceea ce privește progresul social. Și motivele pentru care anumite guverne nu respectă acordurile încheiate la nivelul partenerilor sociale. Deci aceste guverne trebuie să se justifice în acest sens. Dar oare acestea nu sunt măsuri care ar putea să readucă cu adevărat credibilitatea acestei structuri intermediale, dialogul social și până la urmă progresul social? Dacă ne puteți spune părerea dumneavoastră, m-aș bucura. Mersi, Sheran. Mulțumesc, Sheran. Cristof Balon are acum cuvântul din Polonia, grupul 3. Două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate președinte Bernasconi, în primul rând vă mulțumim pentru reuniunea de anul trecut din Paris cu delegația Poloniei și pentru revizitarea uh, și pentru vizita președintelui dumneavoastră adjunct în Varșovia anul trecut. A fost o contribuție foarte utilă discuțiilor din Polonia referitoare la îmbunătățirea dialogului social în Polonia și uh, structurare de instituții pe, în acest sens. Am o întrebare pentru dumneavoastră. Mă refer la mișcarea aceasta a vestelor galbene, la care v-ați referit și dumneavoastră de altfel. Întrebarea mea este dacă și dacă da cum uh, abordați subiectul acesta în țara dumneavoastră al vestelor galbene. Aveți membri care aparțin uh, acestei mișcări și care fac parte din instituția dumneavoastră? Din punctul dumneavoastră, această mișcare este o manifestare a organizării civile organiz- societății civile organizate sau este o mișcare populistă organizată în paralel cu societatea civilă de care nu țină? E o întrebare importantă pentru că Franța, evident, își are locul în fruntea Europei și ce se întâmplă în Franța este foarte important pentru întreaga Uniune Europeană. Mulțumesc! Dziękuję. Mulțumesc. Doamna Brenda King, acum din Regatul Unit, 3 minute, grupul angajatorilor. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc foarte mult pentru această intervenție foarte animată, foarte optimistă. Vin din Regatul Unit și m-am bucurat să aud așa ceva, pentru că avem nevoie să fim inspirați, să auzim optimism. Eu vreau să mă acces pe două subiecte, Africa și comerț. După cum știți, domnul Macron, președintele dumneavoastră, a vizitat Africa de 16 ori de când a devenit președinte. Și o treime din aceste vizite s-au desfășurat în țările anglofone din Africa. Și știți că anterior șeful statului francez se axa pe um, țările francofone și Regatul Unit pe cele anglofone. Deci, cred că așa putem explica și vizita doamnei mei în Africa anul trecut. A vrut să arate că și ea este la fel de cool ca francezii și de aceea a avut așa o atitudine. Săptămâna trecută a fost în Kenya uh, să deschidă o linie de producție pentru un model Peugeot 308. Deci asta ne-a arătat că într-adevăr este hotărât uh, să uh, treacă la treabă, vrea să intensifice schimburile comerciale între Franța și Africa, uh, Europa sperăm noi și Africa. Întrebarea dumneavoastră, întrebarea mea pentru dumneavoastră ar fi cum pot cele două comitete să-și unească forțele pentru realizarea acestui obiectiv, nu doar al francezilor, ci al Europei, în întregul său. Comitetul nostru este sau are un forum pentru societățile civile africane și europene, care includ și sectorul privat și acest forum, acest comitet este foarte activ. În iunie o să avem jucători economici și sociali din Africa în vizită la noi, în Comitetul Economic și Social. Și aș vrea să ne spuneți ce părere aveți dumneavoastră ce ați vrea să obțineți de la acele reuniuni? Thank you, Brenda. Emeno... Mulțumesc, Brenda. Domnul George Dasis acum, predecesorul meu grec, dar francofil de multă vreme. Trei minute, George. Dar cum știi asta despre mine? Ne cunoaștem de ceva vreme, nu? Bun, mulțumesc, Luca. Domnule președinte, Bernasconi, dragă Patrick, dragă Carol, mă bucur să vă văd astăzi aici. Mă bucur pentru că Cooperarea între Comitetul francez și cel european datează de multă vreme. Sub președinția mea am încercat, dragă Patrick, să o consolidăm și mă bucur să văd că și Luca duce lucrurile în aceeași direcție. Îți mulțumesc pentru intervenția introductivă, pentru că pentru mine uh, a fost foarte instructivă și trebuie să recunosc Deși eu vin din lumea lucrătorilor salariați și tu reprezinți lumea angajatorilor, dar totuși m-aș alătura uh, în totalitate tuturor punctelor pe care le-ai menționat cu privire la Europa. Cu privire la Franța nu vreau să mă amestec, îți mulțumesc doar pentru informații. De altfel, astăzi am abordat subiecte destul de consistente, cred că toată lumea e de acord. Există o, un consens general cu privire la nevoia de a continua să trăim în Europa, într-o Europa păcii. Patrick a spus că trebuie să apărăm marea idee europeană, dacă am reținut eu corect. Lucru cu care sunt în, cu într totul de acord și eu și toată lumea, cred. Dar trebuie să vedem cum să apărăm această Europa și în parte ai dat răspunsuri cu care sunt de acord. În special, nu trebuie să disociem partea economică de partea socială. Din păcate, există colegi din grupul angajatorilor care uită acest lucru. Câteodată, nu absolut de fiecare dată. Ai spus că Europa nu e posibilă fără oameni, fără popor. E adevărat, e o realitate pe care o cunosc toți cei care au citit istoria Europei, cel puțin pe secolul 20. Cum să o apărăm, deci? În primul rând să informăm tinerii, pentru că tinerii cred că dacă s-au născut pe timp de pace, viața lor va continua la nesfârșit pe timp de pace, dar nu e de la sine înțeles. Trebuie să ne promovăm și ce a făcut Europa, lucru pe care oamenii nu le cunosc prea bine. Și trebuie, așa cum ai propus și tu, să ducem mai departe anumite idei, anumite dosare care să-i ajute pe cetățeni, tineri sau mai puțin tineri, să continue să simtă că Uniunea Europeană este un bun al lor. Nu vreau să îl susțin pe Macron aici neapărat, dar eu am salutat toate inițiativele președintelui Macron. Și când mi s-a pus întrebarea ce părere aveți despre un lucru sau altul, am răspuns la momentul respectiv. Da, noi, Comitetul European, uh, am lansat dialogul pe acest subiect. Apărarea europeană, și asta spun uh, cu titlu personal, deși sper că noi în comitet credem mai mult acest lucru. E un subiect pe care îl vorbim de mult. În ceea ce privește migrația, comitetul nostru a lansat niște inițiative cu mult înainte ca președintele Republicii să fie ales. Bun, nu o să mă mai lungesc. Dragă Patrick, suntem pe aceeași lungime de undă și cred că trebuie să ne alăturăm celorlaltor asociații, structuri pentru a-i convinge pe cei care iau hotărârile că dacă nu se iau în considerare aspirațiile și problemele cetățenilor, nu o să mai avem Uniune Europeană și cred că nici pace nu o să mai avem pe acest continent. Mulțumesc! Mersi, George! Mulțumesc, George! Pirko Raunema acum din Finlanda. Un minut, grupul 3. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu, în început, să mulțumesc distinșilor noștri oaspeți pentru vizită astăzi aici, în Comitetul nostru Economic și Social. Mi s-a spus că am la dispoziție un minut și atunci m-am gândit dacă ce o să spun într-un minut. Sunt multe lucruri pozitive pe hârtie, cel puțin, cu toții avem în vedere acțiuni bune pentru viitorul Europei care vrem să uh, se concretizeze. Dar cum să facem? Cum să schimbăm uh, atitudinile? Pentru că știți că noi ne-am format în copilărie, pe baza ce cum am fost educați, alături de ceea ce ni se întâmplă în fiecare zi. Asta ne uh, ajută să învățăm cum să interacționăm cu lumea. De aceea vreau să insist asupra mediului de creștere. E foarte important uh, pentru viața cetățenilor și pe viitor. Thank you, Pir. Mulțumesc, Birko. Agneser, acum țer din Ungaria. Nasconi elnök curat. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i urez și eu bun venit domnului președinte Bernasconi și vreau să uh, vă felicit pentru politica pentru familie din Franța. Poate datorită acestei politici, în Franța nu există probleme de democrație, demografie. Pentru că vorbim aici despre viitorul Europei. Viitorul Europei este și un viitor al nostru al tuturor celor care se regăsesc aici în sală și, după părerea mea, asta depinde de uh, copiii noștri, de tineri și nu întâmplător și Pirco și s au vorbit despre copii. Eu cred că în textele noastre nu vorbim prea mult despre copii, vorbim despre tineri, dar nu despre copii și nu despre familii și aș vrea să vă rog să punem accentul exact pe acest aspect. Este important, sigur, politica națională pentru familie este importantă, la fel cum și culturile din diferite țări europene. Mulțumesc foarte mult și acum domnul Arnaud Schwarz din Franța, ultima intervenție. Bonjour et merci pour Bună ziua, mulțumesc pentru intervenții. Vreau să vă spun că președintele, ce să fie că e de la nivel european sau de la nivel francez, ați avut niște intervenții care reflectă exact ceea ce cred și eu, și anume nevoia de a lua în considerare mizele care țin de mediu în strânsă legătură cu provocările sociale cu care ne confruntăm în momentul de față, când vorbim despre intensificarea populismului, despre inegalitățile în creștere, dar și despre nevoia de a avea o economie care să rămână solidă. Cu toții suntem neliniștiți în acest sens uh, și aici și în Franța. Uh, există discuții care ilustrează perfect acest lucru. Cu toate acestea, în intervențiile dumneavoastră am identificat și niște uh, orientări pentru viitor. Nevoia de a implica cetățenii în activitatea noastră, uh, acest gen de încercări au fost menționate de Bernard. S-a făcut acest lucru în Franța și a fost menționat și aici, la nivel european. Haideți să nu rămânem în acest cadru. Când vedem toți acești tineri care uh, se deplasează într-un mod foarte demn, pacifist, motivat, uh, fac apel la adulți pentru decizii. Când vedem toate aceste lucruri, uh, cred că ar trebui să implicăm mai mult, mai mult tinerii în activitatea noastră. Ce credeți, indiferent de nivelul de care vorbim, european sau francez? Mulțumesc, Arno! Am încheiat lista intervențiilor, foarte interesante discuțiile. Dragă Patrick, cred că îți trebuie cam două zile să răspunzi la toate provocările și ideile re- care au reieșit din dezbatere. Din păcate, nu avem două zile. Deci dacă te poți limita la 10 minute ca să ne încheiem discuția, pentru că e oricum o etapă unui dialog constant. Te rog. Alors d'abord, j'ai... sincèrement, je n'ai pas vu tant de pentru mine nu au fost așa de multe provocări. Știți că eu sunt republican, cei care mă cunosc eu, sunt democrat, uh, sunt rodul unei diversități Mulți italieni au sosit în urmă cu, câteva, cu câțiva ani în Franța, deci această diversitate nu a fost chiar ușor de trăit pentru ei, dar în orice caz asta mi-a imprimat foarte mult uh, caracterul. În orice caz eu cred uh, sincer în uh, democrație și orice democrație trebuie să fie apărată. Trebuie să fie uh, întreținută și trebuie să se schimbe, să evolueze. Instituțiile noastre uh, sunt așa numitele uh, foruri intermediare Uh, Emmanuel uh, Macron a propus o nouă uh, organizare a acestor foruri intermediare și intervenția sa cred că merge în direcția cea bună. Dar mm, dacă credem că doar noi putem să reprezentăm această populație, greșim, pentru că ne dăm seama că această această, această populație este dezamăgită de Europa și s-ar putea să fim înlocuiți de altcineva. Uh, putem uh, să fim înăpădiți de uh, un alt val. Deci avem nevoie să refacem legătura cu cetățenii. Trebuie să folosim toate instrumentele pe care le avem la dispoziție. Nu știu dacă aceste instrumente sunt platformele pe internet, tirajul la sort, sort sau uh, întâlnirile, forurile de discuții. Dar, în orice caz, eu uh, mi-am dorit ca acest comitetul din Franța să devină un uh, fel de pepinieră pentru democrație, să vedem ce funcționează și ce nu funcționează. În orice caz, astfel putem ține cont de preocupările cetățenilor pentru a crea această legătură indispensabilă pentru a evita uh, orice uh, situație catastrofală. Uh, sincer, Uh, în ziua în care toți cetățenii vor fi uh, înțeles că există o legătură între problemele lor, ce doresc uh, ei să exprime, deci ca un instrument pentru a transforma uh, această voce individuală într-un uh, interes general, atunci vom fi câștigat cu o singură condiție evidentă, să avem și o instituție, un cadru instituțional în spate. Deci noi mâine trebuie să fim legătura între cetățean și puterea publică. Uh, și dacă nu vom uh, proceda astfel, vom fi măturați uh, de valul care sosește și ni se va întâmpla ce s-a întâmplat în Brazilia, de exemplu. Și să nu uitați un lucru foarte important. În prezent există mai multe țări care doresc să înființeze consilii sociale uh, și de mediu decât cele care le elimină. Pentru că aceste țări încearcă să Uh, care încearcă să construiască uh, democrații, înțeleg că este foarte bine să dea o voce tuturor, să aibă un for pentru ca toate vocile respective să fie uh, să se facă auzite. Deci să înțelegem acest principiu, dar să facem legătura și cu cetățeanul folosind instrumentele pe care le avem la dispoziție. Un cuvânt despre tineri. Tinerii reprezintă o preocupare pentru forul nostru. Eu nu sunt uh, cel mai în măsură să vorbesc, uh, pentru că de mult am uh, trecut de pragul de 60 de ani și cred că e foarte important să avem pe tineri cu noi. Consiliul nostru are organizații de tinere și deci mișcări de tineret. Uh, tinerii participă la dezbatere nu numai pe subiectele pentru tineri, ci la toate subiectele. Cred că este uh, metoda cea mai bună pentru a ține cont de viziunea și de preocupările tinerilor. Bineînțeles că trebuie să ținem cont de acest nou mod de a uh, proceda, uh, invitându-i și mai mult pe tineri în uh, dezbaterile noastre. Au fost puse câteva întrebări legate de uh, protestele vestelor galbene fracturile din uh, țările noastre, că e vorba de fracturi sociale de teritorii, erau previzibile. De fapt, uh, uh, vestele galbene sunt cetățeni puțin uh, pierduți, rătăciți în democrație, care simțeau că vocea lui nu le este auzită și deci care s-au exprimat spontan. S-a vorbit despre puterea de cumpărare, despre echitatea socială, s-a vorbit despre justiție, despre cum ar trebui să ia cuvântul și am ajuns la această mare dezbatere din Franța și așa cum se întâmplă când, uh, din păcate, deci câteodată când uh, ai uh, dezbateri directe cu cetățenii, se amestecă și mm, grupusculi extremiste și rezultatul e cel pe care îl cunoaștem. Dar în orice caz, am discutat uh, despre aceste subiecte și la comitetul nostru în Franța. În urmă cu trei ani am avut un aviz care se numea să reîmpăcăm Franța. Dacă s-ar fi ținut cont de sugestiile noastre, n-am fi ajuns în situația de astăzi, pentru că spuneam atunci că trebuie să discutăm în comun uh, anumite subiecte. Uh, deci cred că trebuie să fim foarte atenți la aceste mișcări spontane de populații care pot duce la rezultate uh, uh, negative. Deci trebuie să fim foarte atenți, foarte prudenți cu um, aceste idei violente de astăzi. Au fost puse întrebări în legătură cu țările din Africa. Cum am putea să avem uh, schimburi mai strânse cu Africa, că e vorba de Africa francofonă sau anglofonă. Bineînțeles că legăturile cu continentul african uh, sunt foarte importante Există foarte multe comitete economice și sociale pe continentul african. Sunt instrumente pe care le putem folosi pentru a crea legături, pentru ca ele de asemenea să fie vectore ai democrației. Există uh, o asociație a comitetelor economice, sociale și din Africa. Trebuie să căutăm aceste uh, instituții pentru a ajuta societatea civilă să se afirme în aceste țări și pentru a uh, favoriza o mișcare pe care ne-o dorim cu toții. Nu am uh, prea mult timp, văd că timpul trece, dar în orice caz doream să vă transmit un mesaj. mesaj. Mi-a fost uh, pus o întrebare legată de relațiile noastre. Care sunt așteptările noastre? Ei bine, eu uh, aștept să jucăm împreună, pentru că eu cred în puterea jocului în comun. Societățile noastre civile nu se pot organiza singure, nu se pot salva singure, Uh, cred că doar împreună vom ajunge la compromisurile și la soluțiile de care noi avem nevoie și cetățenii uh, noștri au nevoie. Deci noi, Comitetul uh, francez, avem nevoie de un CS european care funcționează și care se face auzit, la fel cum noi avem nevoie de comitetele economice, sociale și regionale la nivel regional, care sunt vectori, interfețe uh, la fața locului și care transmit mesajul nostru. Deci avem nevoie de un schimb mai puternic și cred că suntem pe făgașul cel bun. Prezența mea aici uh, e o dovadă în acest sens, cel puțin sper, dar în orice caz uh, trebuie să cooperăm și să decajăm piste pe care să le aprofundăm, uh, idei pe care să le punem în aplicare. Iată, subiecte care ne vor permite să apropiem cetățenii de uh, autoritățile publice și care să ne permită nouă să fim o creatimă într-o lume în care trăim și care câteodată ne îngrijorează. În orice caz, eu sunt optimist, uh, am mare încredere în viitor, voi apăra acest uh, viitor. Uh, uh, eu cred într-o Europa puternică și unită, dragul meu Luca. Mulțumesc, uh, dragă Patrick, uh, pentru intervenția ta, contribuția ta, implicarea ta și pentru cooperarea ta. Câteva concluzii. Sigur că vom uh, continua să urmărim cu mare atenție ce se întâmplă în Franța, dezbaterea care a fost alimentată, provocată și susținută câteodată cu violență deci această dezbatere uh, cu lumea politică. Deci uh, urmărim dezbaterea lansată de președintele Macron și sperăm ca în urma acestei dezbateri să se ajungă la o reformă care să recunoască Consiliul Economic, Social și de Mediu din Franța ca o a treia cameră a Republicii Franceze, cu toate implicațiile știu că asta îi, spe, îi sperie puțin pe senatori și pe politicieni pentru că ei uh, se sperie câteodată uh, la ideea că această a treia cameră ar putea avea mai multă putere, dar în orice caz eu constat că dumneavoastră aveți, dați dovadă de curaj și sper că și președintele Macron va ajunge la această concluzie. O a doua reflexie Emanuel ne-ai reamintit uh, citatul lui Antoine de Saint-Exupéry, mulțumesc, uh, o democrație dacă nu devine, nu se bazează pe fraternitate, devine o impostură. E un citat foarte uh, plin de înțelepciune. Și în acest sens avem nevoie de această a treia cameră care să reprezintă uh, societatea civilă. Nu pentru că ne-am uh, diferențiat foarte mult de alte organizații ale societății civile, nici pe plan etic și nici uh, din punct de vedere practic uh, nu ne diferențiem prea mult mă gândesc la politicieni și la alte instituții. Noi însă avem un element constitutiv care ne caracterizează. Noi ne-am numit întotdeauna Casa Societății Civile Europene, dar și Casa Europei care muncește. Că e vorba de patron, de un banchier, de uh, președinte de ONG, Uh, sau de sindicat, președinte de sindicat, în fiecare zi trebuie să dăm dovadă de inventivitate. Știți că soluțiile nu pic așa din cer. Uh, nu pentru că noi am fi cei mai uh, buni, pentru că ne-am uh, închide compania, banca, organizația, sindicatul și așa mai departe. Suntem forțați să clădim și cum clădim? Construim cu ceilalți, prin alianțe. Deci haideți să folosim această cărămidă pe care o reprezintă fraternitatea. Câteodată ne lipsește perspectiva de ansamblu. Din fericire, nu ne revine nici această răspundere, dar în orice caz avem această forță pe care nu trebuie să o irosim. Acum ajung la a treia reflexie uh, foarte rapid. Trebuie să evităm riscul. Dacă uh, apărăm doar o imagine rigidă acestei a treia camere, uh, riscăm în curând să devenim un cimitir. Mi-am place piața mare de la Bruxelles, dar este muzeul unei realități trecute, a breslelor din trecut, care acum se activează din nou. Deci, cred că trebuie să facem legătura cu forțele active din societate și să deschidem portița unui proces legat de reziliență, de inovare și uh, care înseamnă și uh, riscă, pentru că trebuie să riști să faci schimbări și nu doar să te mulțumești cu trecutul. Și deci trebuie să uh, dăm uh, cezarului cei al cezarului, să spunem că domnul Bernasconi și Consiliul din Franța a avut curajul să inoveze Uh, a invitat uh, cetățenii să participe, ați făcut uh, tiraje la sorți, ați invitat cetățenii să participe, deci iată, a, um, ați procedat puțin inovativ și nu știu, dacă n-am avea curajul să luăm astfel de măsuri, Uh, nu, problema nu este doar că am devenit un muzeu ca Piața Mare de la Bruxelles, ci că am pierde rolul nostru vital, pentru că, așa cum ai spus și tu, Uh, instituțiile care încurajează, uh, încurajează un proces uh, de-a lungul timpului și nu doar într-un moment, se bucură de sprijinul cetățenilor. Protestul vestelor galbene sunt cu cinci, nu reprezintă decât o cincime din Uh, tinerii care au uh, manifestat în Franța pentru, uh, pentru climă. Dar tinerii aceștia nu au făcut atâta tapa și atâta vâlvă pentru că sunt pașnici. Acum, ultima reflexie, schimbarea instituțională. Europa a avut o intu- intuiție extraordinară care a fost ratificată prin referendum sau prin vot parlamentar, tratatul de la Lisabona Repet întotdeauna, tratatul de la Lisabona are patru articole care definesc structura democratică a Europei. Articolul 9 spune că Europa se bazează pe democrație. Articolul 10 stipulează că uh, inima uh, democrației europene este Parlamentul European, care aici se reunește. Articolul 11 definește mandatul democrației participative, care nu vizează doar consultarea. Al treilea aliniat vizează consultarea. Primele două aliniate Uh, solicită structurarea unui dialog uh, deci să se organizeze un dialog uh, permanent și structurat, nu doar consultare. Și articolul 12 vorbește despre rolul parlamentelor naționale. Nu că legiuitorul ar fi băut bere de proastă calitate și că ar fi fost cherchelită când a legiferat așa sau că cetățenii n-au știut ce fac când au votat. Uh, ci uh, se pune accentul pe democrație. Deci uh, articolele, articolele 11 și 12 vizează Parlamentul și Parlamentele Naționale și articolul 9 nu spune explicit că instituțiile care organizează această cooperare o reprezintă comitetele economice și sociale, deci trebuie să depășim rolul consultativ, să-i dăm mai mult miez. Dar nu se va întâmpla asta dacă nu vom avea curajul să inovăm și uh, să conducem noi toate aceste mișcări de uh, consultare care au loc peste tot. Și ar dori să spun că, în pofida oboselii, comitetul nostru a dat dovadă de, ino- de, de inovare. Avem o inițiativă de implicare a tinerilor, a studenților europeni, în procesul decizional. E vorba de inițiativa YES, uh, care Uh, a fost uh, uh, propusă de către domnul Rinipari, care este în sală, îl salut, un alt vicepreședinte și care implică toate școlile din Europa. A avut loc un procesul de selecție, a fost aleasă o țară pe uh, țară, deci 150 de uh, tineri, studenți și elevi din toate școlile din 28 de state membre, plus încă 5 sau 6 state care vor adera la un moment dat la Uniunea Europeană, care în această dupămasă și mâine vor discuta despre alegerile europene, vor face recomandări, vor discuta între ei, vor uh, adopta rezoluții și vor vedea cum funcționează democrația la nivel instituțional. De 10 ani avem acest exercițiu și vom vedea care sunt recomandările lor și ele vor fi trimise instituțiilor. Încă o dată mulțumesc. Mă bucur de faptul că suntem uh, implicați în această luptă de inovare, nu pentru a uh, apăra o instituție și istoria sa, care a fost minunată, lungă și încununată de succes, ci pentru a, pentru a construi viitorul uh, aceasta va fi moștenirea noastră, patrimoniul nostru și, în orice caz, încă o dată mă bazez pe sprijinul dumneavoastră și încă o dată mulțumesc. I pass now the chair of the, uh, our plenary to Milena Angelov. O rog pe Milena să mă înlocuiască la președinție. Vom discuta ultimile avize care trebuie să fie adoptate uh, în această dimineață. Mulțumesc. Mai am câteva angajamente că trebuie să particip la ceva uh, reuniune înainte de după masa care va fi încălcată, dar Milena va fi un președinte și mai uh, performant decât mine pentru că ea este mai strictă cu timpul. Mulțumesc, Milena. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să o rog să vină doamna Babrauschiene și pe Pavel Trantina să mi se alăture. Sunt raportor pentru educația privind Uniunea Europeană. Thank you. Uh, Mulțumesc. Avizul nostru uh, este uh, pică foarte bine pe ordine de zi pentru că avizul nostru oferă o parte dintre răspunsurile la provocările discutate în aceste două dezbateri. mai întâi uh, prezentăm un paradox. Pe de o parte, suntem cu toții conștienți de faptul că Uniunea Europeană de peste o jumătate de secol a oferit pace, prosperitate, securitate, condiții uh, de viață mai bune pentru cetățeni și, pe de altă parte, vedem că scade încrederea în instituțiile europene și naționale Extremismul e în creștere, la fel și populismul și radicalizarea. Dezinformarea și știrile false au vântul în pupă. Toate încearcă să zguduie fundația Uniunii Europene. Inițiativele cetățenilor sunt uh, un răspuns, dar nu sunt o soluție unică. Luptăm împotriva consecințelor. Dacă dorim cu adevărat să găsim o modalitate de a schimba uh, situația, trebuie să revenim la bază, la educație. Și în avizul nostru vorbim despre educația în legătură cu Uniunea Europeană. Este esențial ca proiectul european să ajungă mai aproape de oameni și este esențial ca oamenii să știe mai multe despre istorie, despre importanța Uniunii Europene. Pe ora Eurobarometrul înainte de alegerile europene din 2014, de exemplu, a arătat că mai puțin de o treime dintre tineri au votat la aceste alegeri. Tineri între 18 și 24 de ani. Doar do- 28% dintre aceștia au votat în alegerile europene trecute. Acest lucru spune multe. Eurobarometrul um, arată de asemenea că 93% din cetățenii europeni se um, identifică cu propria lor țară, dar uh, doar 56% și-au exprimat atașamentul față de Uniunea Europeană. În avizul nostru dăm recomandări de aplicat atât la nivel european cât și la nivel național. Atunci când vorbim despre nivelul european, considerăm că vitalitatea Uniunii Europene depinde în mare parte de o identitate europeană puternică. Atunci când vorbim despre educație, nu ne referim doar la educație inițială, ci privim uh, educația dintr-o perspectivă holistică. Ne referim și la educația neformală sau informală, educația tinerilor, a persoanelor în vârstă. Și nu ne referim doar la educație, ci și la comunicare și la informare. De exemplu, la nivel european propunem să se recreeze um, un post de comisar pentru comunicare și informare, care lipsește. De asemenea, bugetul pentru Erasmus Plus trebuie să crească, pentru că considerăm că mobilitatea tuturor tinerilor, mai ales a celor uh, din mediile sociale defavorizate, este esențială. Da, am un minut. Voi prezenta pe scurt recomandările noastre de aplicat la nivel național și la nivel european. Poate nu sunt, nu este o lipsă completă, veți găsi cu siguranță și alte idei, dar am încercat uh, să facem recomandări foarte concrete și sperăm că Comisia Europeană și statele membre le vor lua în serios uh, și vor um, lua în discuție modalitățile le pune în aplicare. Am promovat și idei provocante, cum ar fi ca data de 9 mai să fie data de demarare acestei campanii de educație în legătură cu Uniunea Europeană. Sau uh, introducerea unui premiu sau unui label european pentru a-i răsplăti pe profesorii sau pe mișcările din educație care promovează aceste idei la nivel de state membre. Mulțumesc! Oh, thank you, uh, you... Mulțumesc! Ați luat două minute din timpul lui Pavel. Îl rog să fie concis. Da, voi încerca, doamnă președinte. Mulțumesc. Pentru a rezuma principalul meu mesaj, acesta ar fi următorul. Nu e vorba doar de educație în legătură cu Uniunea Europeană. Trebuie să sprijinim învățarea. Învățarea este un proiect holistic de-a lungul întregii vieți depășește sala de clasă și um, se adresează tuturor generațiilor, nu doar tinerilor. Deci educația, după cum știm, are loc de-a lungul întregii vieți și este formală în școli, neformală în, la, în organizațiile tinerești, tineretului și așa mai departe și informală prin mass media, uh, prin colegi și așa mai departe. Și trebuie să ne asigurăm că toate aceste uh, diferite forme de educație sunt complementare. Mai ales atunci când vorbim despre Uniunea Europeană și de educația despre Uniunea Europeană. S-a spus deja că cele mai bune cunoștințe despre UE și procesele sale în cea mai bună armă pentru a lupta împotriva dezinformării. Nu voi vorbi acum despre educația formală despre care a vorbit Tatiana. Eu voi spune doar că în sectorul educației neformale există multe proiecte în curs. Știm că există diferență între a preda și a învăța despre Uniunea Europeană, dar și um, experiența identității europene. Mă uit aici în sală, în public și văd că avem uh, invitați, uh, vizitatori care au venit să învețe despre aceste procese. Este important ca oamenii să uh, simtă pe pielea lor ce înseamnă valorile europene și acestea fac parte din uh, tipurile de învățare pe care trebuie să le sprijinim. Știu că nu mai am timp, așa că permiteți-mi doar să spun că la fel de importantă este și învățarea informală de către tineri, de exemplu, prin uh, programul uh, Your Europe, Your Say, care începe astăzi. În program vedeți exemple de proiecte care promovează sau ilustrează aceste idei. Mulțumesc! Acum, are cuvântul domnul Bruniar dar vă rog pe fiecare să vă respectați timpul, vă rog. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, este momentul perfect să discutăm despre educație. Dar important uh, când vine vorba de educație uh, este dovada. Vom testa nivelul de cunoștințe al cetățenilor cu ocazia alegerilor. Trebuie să promovăm uh, Uh, cunoștințele și conștientizarea proiectului european, vor, vom vedea care va fi prezența la vot, dacă ea va fi satisfăcătoare și uh, vom putea trage concluzia că eforturile noastre de comunicare, de educație au fost răsplătite. Dar cred că, din păcate, nu se va întâmpla așa. Mm, suntem foarte selectivi în ceea ce știm despre Uniunea Europeană Știm, cunoaștem câteva stereotipuri. Sunt multe viduri pe care trebuie să le umplem. Și îmi place această idee de a crea un birou de informare și educație. Trebuie să formalizăm modul în care vorbim despre Uniunea Europeană. Bineînțeles, nu hotărâm noi aici cum trebuie să arate programa școlară. Dar sper că educația despre Uniunea Europeană va face parte din program în diferitele state membre. Am vorbit despre eforturile de comunicare. Nu vom preda doar în școli despre Uniunea Europeană, trebuie să o facem și extramuros sau prin educația informală. Ceea ce am făcut până acum au fost uh, eforturi uh, insuficient structurate, au fost prea izolate și E foarte bine că s-a propus, uh, că Tatiana a propus să se creeze un birou care să se ocupe de acest lucru. Este mm, o propunere excelentă și aș putea face parte din acest grup de lucru. Sper că acest aviz uh, uh, va fi cu adevărat pus în aplicare în societatea actuală. Mulțumesc. Vă rog încă o dată să vă respectați timpul ca să nu vă fi obligată să vă întrerup microfoanele. Are cuvântul domnul Picini. Mulțumesc, domnul președinte acest aviz, această discuție are legătură cu ceea ce am discutat și ieri. Mă bucur foarte mult. Repet, uh, un concept prezent în aviz și anume valoarea apartenenței la Uniunea Europeană. Aceasta uh, nu poate fi promovată doar prin educație și cultură. Trebuie să existe simboluri, imnuri, armată, constituții Um, cei care au asistat la evoluția Europei știu că în 2004-2005 eram convinși că apartenența la ea poate să devină o valoare. Respingerea um, Constituției Europene, uh, respingerea armatei europene dorite de o țară în 54 a fost o pierdere mare. Noi uh, trebuie să promovăm simbolurile apartenenței dacă nu vom putea uh, învinge naționalismele Educația și cultura nu este suficient. Este, uh, uh, aceste simboluri sunt, ex, sunt esențiale. Un soldat american va spune, eu sunt marin în armata europeană, atâta timp cât un soldat italian sau uh, grec nu va spune, sunt militar în armata europeană, nu vom câștiga. Trebuie să depășim naționalistile, naționalismele franceze, germane, italiene, uh, ca să promovăm cu adevărat apartenența europeană. Are cuvântul acum domnul Balș. Mulțumesc, doamnă președinte. Critizoval toto stanovisko právě naopak. Nu m-am uh, înscris pentru a critica acest aviz. Aș dori din contră să-l sprijin. Am impresia că nu s-a abordat însă în uh, aviz uh, un aspect foarte important, e-learning, învățarea electronică. Este o formă de uh, învățământ care are perspective reale de viitor. Uh, probabil că va fi tot mai uh, folosită învățarea electronică de către opinia publică, pentru că este vorba de o formă foarte eficientă, este ieftină, aduce avantaje tinerilor și tuturor celor care lucrează și poate că o idee bună ar fi să avem chiar un aviz despre învățarea electronică în Europa. Pentru că este vorba despre o Uh, formă de viitor care uh, ar fi avantajoasă pentru toată lumea pe viitor. Thank you very much. Uh, now... Mulțumesc foarte mult, doamna Injova. Mulțumesc, doamnă președinte. Acest uh, aviz este foarte bun pentru că vorbește despre principalul instrument care poate să schimbe Europa și să creeze coeziune socială. Într-adevăr, doar educația ne poate ajuca, ajuta și vorbim aici despre echilibrul social. Mă bucur că Tatiana se concentrează pe modul în care putem oferi mai multe oportunități uh, grupurilor defavorizate. Este singura modalitate de a promova integrarea reală. Mulțumesc! Mulțumesc, care cuvântul acum domnul uh, Mogevski. Mulțumesc, doamnă președintă. Doamnelor și domnilor, atunci când uh, discutăm despre acest aviz, nu trebuie să uităm un lucru. Atunci când vine vorba despre educația despre, pe teme legate de Uniunea Europeană, nu trebuie uitate autoritățile locale, la nivel de sate, de comune. Acestea pot să investească în, uh, într-o educație de mai bună calitate și locuri de muncă de mai bună calitate. Până la urmă, despre asta e vorba când vorbim despre patriotismul european. E vorba de eforturile de zi cu zi, primarul satului meu se consultă cu noi înainte de a lua decizii. Este oare un canal bun pentru promovarea valorilor europene? Eu cred că da. În Polonia, 85% dintre locuitorii din zonele rurale sunt în favoarea Uniunii Europene. Mulțumesc! Mulțumesc, are cuvântul domnul Bolon. Mulțumesc, Milena! Sunt un membru al grupului de studiu și aș dori să felicit pe raportoare și pe coraportor pentru uh, activitatea lor excelentă. Mm, subiectul este complicat, dar în același timp foarte important. Raportul este foarte bun. O reflexie din partea mea. Dacă discutăm despre identitatea europeană sau despre patriotism, patriotismul european, nu trebuie să uităm că nu trebuie să o facem de sus în jos, ci de jos în sus. Dacă avem școli, organizații, ONG-uri care oferă educație în legătură cu acest subiect, trebuie să începem explicând oamenilor că orașul respectiv, satul respectiv este european. De ce e european? Trebuie să prezentăm lucrurile din perspectivă istorică. Și apoi să explicăm că orașul sau satul respectiv a aparținut întotdeauna Europei. Acum există o structură europeană care, bineînțeles, nu e perfectă, poate fi ameliorată și dacă dorim să ameliorăm, trebuie să începem cu participarea la alegeri. Și trebuie să facem educație pentru participare. Ce spun eu pare evident. Cred că putem cu adevărat să începem să învăț, să facem, să, să explicăm oamenilor, uh, vorbind despre Europa, putem să începem cu rolul Parlamentului sau Consiliului, dar putem să pornim și de la ce oamenii cunosc deja. Mulțumesc. Care cuvântul domnul Riner? Micro? Ok, perfect. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi germană. Wir alle wissen... Cu toții știm mult prea puțin despre Europa, despre um, construcția europeană. Puneți întrebări acasă, la prieteni, în cercul de prieteni, în familie. Uh, foarte puțin vă vor putea da răspunsuri uh, foarte informate. Vă vor spune că se bucură de faptul că uh, Uh, deci mă bucur de faptul că noi uh, ne ocupăm de acest subiect strategic la comitetul nostru și că ne aducem o contribuție la uh, strategia pentru viitorul Europei. Pentru că dacă nu ne ocupăm de aceste subiecte, ar avea de suferit sau va avea de suferit viitorul Europei și proiectul nostru comun. Unii prieteni din Regatul Unit îmi spun că Mm, dacă educația ar fi fost mai uh, performantă, probabil că uh, Regatul Unit ar fi rămas în Uniunea Europeană. Un al doilea aspect, aș dori să mulțumesc raportorilor Tatianei și lui Pavel pentru cooperarea excelentă pe care am avut-o, pentru structura uh, perfectă și pentru Uh, uh, avizul pe care l-au uh, obținut și pe care îl discutăm. Acest document este foarte reușit în această dezbatere, sigur că e nevoie să avem poziționări uh, diferite, pentru că nu se poate ca subiecte atât de importante precum uh, rolul economiei într-un uh, document atât de important să reunească consensul. Și deci pentru mine a fost foarte important, ca și pentru alți colegi, să menționăm că trăim într-o societate în care contează concurența și deci că trebuie să încurajăm reziliența acestei economii și a societăților noastre. În încheiere, aș dori să spun că Uh, acest aviz reprezintă uh, o contribuție foarte importantă la subiectul uh, educației în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc! Are cuvântul acum domnul Sink. doresc să felicit pe raportoare, pe coraportor și grupul de studiu pentru acest aviz excelent. Educația despre Uniunea Europeană este esențială pentru însăși existența Uniunii. Sunt un om care a văzut ce lucruri bune a făcut Uniunea Europeană în comunitatea mea locală, dar critica mea este faptul că nu e suficient să pui un panou care să, pe care să scrie că Uniunea Europeană a contribuit la infrastructura, la construirea infrastructurii în acel uh, oraș sau uh, Uh, sat. Cred că trebuie să facem mai multe mm, pentru a educa comunitățile, dar și um, parlamentarii, pentru că uh, vorbești cu cetățenii și ei uh, spun că ei văd eurodeputați odată, odată la 5 ani înainte de alegeri. Deci eu cred că eurodeputații pot să facă multe pentru a educa cetățenii, dar aceste eforturi trebuie făcute. Este vital pentru existența Uniunii. Mulțumesc, dau cuvântul acum înapoi raportorilor pentru a reacționa. Uh, vă mulțumesc tuturor pentru comentarii, vă mulțumesc tuturor pentru propuneri. Într-adevăr, Grupul de studiu a avut anumite propuneri. Noi uh, în raport uh, aplicăm uh, sau promovăm recomandările grupului de studiu. Văd că Slavobir a plecat între timp, dar sunt de acord. Alegerile europene vor fi momentul care va arăta nu doar când vine vorba de prezența la vot, dar și cei care vor fi aleși arată cât le pasă oamenilor de Uniunea Europeană și de Uniunea Europeană puternică. Apoi, în legătură cu stereotipurile, uh, în legătură cu Uniunea Europeană și cu cunoștințele fragmentate. Tocmai de aceea avem acest uh, aviz la inițiativa președinției române. Aici vorbim despre strategia europeană și strategiile naționale și nu trebuie să uităm că educația este de competență națională și Uniunea Europeană joacă doar un rol complementar nu poate să impună programele. Cineva a spus că e foarte important să se facă ceva la nivel de comunități. Așa este. Sper doar că strategiile naționale pe care recomandăm statelor membre să le aibă uh, vor promova tocmai aceste eforturi de la nivel local vor recomanda acțiuni din uh, recomandările noastre. Apoi ați vorbit despre învățarea electronică, e-learning. Um, în, în, uh, la punctul 1.13 vorbim despre promovarea acestor platforme descentralizate care există pe internet. Dorim să avem o platformă care să reunească pe toate, disponibilă în toate limbile, cu um, uh, materiale pentru profesori, uh, pentru elevi, pentru toate vârstele. Mulțumesc încă o dată. Mulțumesc. Pavel, ai cuvântul. Ia zareagui ceschi. Mulțumesc foarte mult. O să vorbesc în limba cehă ca să ne auziți și limba noastră un pic. În primul rând, vă mulțumesc pentru sprijin. A fost o plăcere să lucrăm cu Tatiana și cu expertul său și cu membrii extrem de activi ai grupului de studiu. Iacek Kravciuk a condus grupul foarte bine și vreau să-i mulțumesc și Sabrinei de la secretariat pentru sprijinul esențial pentru noi. Sunt de acord că trebuie acum să implementăm în practică acest document și de asta am încercat să vorbim despre un grup de comunicare, despre cum să acționăm, pentru că până la urmă este vorba despre asta, despre modul în care comunicăm uh, între comitet și rețelele noastre. Și încă un lucru pe care aș vrea să-l menționez. Domnul Peține a spus că simbolurile sunt importante și sunt de acord, pentru că simbolurile uh, generează emoții, emoții care pot promova apoi valorile de care avem nevoie. Tatiana a vorbit despre învățarea electronică. Ce mai important este să fim activi online, pe rețele. Există și o pagină de internet a Parlamentului European care se numește Ce face Europa pentru mine și o apreciez. Examin Bun, primul amendament este pe punctul 6.1, amendament 3, depus de Gerhard Riemer. Înțeleg că este acceptat. Prin urmare, vrea cineva să se opună? Dacă nu, prin urmare, amendamentul este acceptat. Apoi avem amendamentul 2, referitor la 1.4, depus de raportor. Este acceptat. Se opune cineva acestui amendament? Apoi 1.20 depus de doamna Oldfather și înțeleg că aici există o, un amendament de compromis. Cine vrea să-l prezinte? Vă rog. Propunerea de compromis se referă la două amendamente. Ultimul amendament 4 și acesta. Și Le-am discutat cu membrii și cu raportorul și am ajuns la o propunere de compromis pentru ambele amendamente pe care îl vedeți pe ecran. Dacă vreți, vi-l și citesc. Începe cu prima frază. Ce se constată ambiția declarației Schuman rostită de Robert Schuman pe 9 mai 1950, care spune că Europa nu va fi construită dintr-o dată sau pe baza unui singur plan, ci pe baza unor realizări concrete care, în primul rând, vor genera solidaritate. D. The ninth... Ce se consideră că Ziua Europei 9 mai sau chiar implementarea unei zile separate pentru educația europeană trebuie să fie sărbătorite în statele membre și să servească ca punct de pornire pentru planificarea de activități în școli și comunități. Bun, deci aici este inclus și amendamentul depus de domnul Balon. Se opune cineva acestui compromis? Dacă nu, compromisul este adoptat și vă rog să votăm avizul în întregime.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 So I guess that we now can close the vote and we have plus one. Bun, uh, avem 163 de voturi pentru, două împotriva și o abținere. Si se adoptă. Fericită raportoarei. Now I would... Acum aș dori să rog pe doamna Heinisch să ni se alăture pentru prezentarea avizului INT 874 competențe digitale în domeniul sănătății. <clears throat> Frau Präsidentin, liebe Mitglieder, herzlichen Dank, dass Sie noch zum Schluss sprechen. Doamnă președintă, stimați colegi, am vorbit deja foarte mult despre digitalizare, dezinformare, uh, dar și despre educație și uh, ultimul aviz uh, spune vorbitoarea, se referă tocmai la competențele digitale în domeniul sănătății. Eh, au loc eh, schimbările pe care le cunoaștem cu toții în domeniul eh, medicinei. Oamenii trebuie să devină experți în domeniul propriei sănătăți și trebuie să aibă chiar și competențe mass media. Digitalizarea și inteligența artificială revoluționează și domeniul sănătății și duce și la faptul că există mai medici mai buni, dar și cetățeni și pacienți mai competenți. Uh, strategia pentru piața digitală vorbește despre o împletire între latura umană și tehnologiile uh, electronice, pentru că uh, astfel toată lumea are de câștigat omul va trebui să devină un adevărat om digital. Partea digitală va face parte zilnică, integrantă din viața lui de zi cu zi și îl va ajuta să-și mențină cât mai fit corpul și spiritul. Uh, evoluțiile digitale, că ne place sau nu, au și influența asupra felului în care funcționează creierul nostru. Deci, haideți să vedem cum arată realitatea, pentru că lumea digitală este totuși o lume uh, construită de om și uh, poate să fie uh, orientată și gestionată în mod inteligent de către om. A vorbi despre evoluțiile uh, în domeniul sănătății digitale uh, înseamnă a ne gândi la domeniul sănătății care trebuie să se bazeze pe competențe. Competențe uh, digitale, dar și competențe legate eh, din domeniul sănătății. Uh, uh, pacientul trebuie să rămână doar beneficiarul uh, tratamentului și de aceea avem nevoie de o strategie europeană în legătură cu îmbunătățirea competențelor digitale în domeniul sănătății. Și în statele membre trebuie să avem obiective clare și să avem și planuri de monitorizare. Persoanele uh, Uh, care au la dispoziție competențe digitale pot avea un rol mai activ în menținerea sănătății lor. Mă gândesc mai ales la persoanele uh, în vârstă uh, care trebuie să facă o adevărată gestiune a stărilor de sănătate. Avem foarte multe programe și inițiative de succes uh, prin care cerem Comisiei Europene, care uh, încurajează uh, statele membre și Comisia Europeană să prelungească aceste programe, astfel încât persoanele în vârstă, dar și persoanele care provin din migrație sau persoanele cu dizabilități să poată să beneficieze de, de oferta din domeniul sănătății. Dar în acest domeniu e loc de mai bine în Europa 70 uh, de milioane de europene și europeni nici măcar nu știu să citească. Deci uh, vă dați seama că nu au uh, competențe digitale și deci sunt amenințați de către șomaș și de către excluziune socială și de către sărăcie e nevoie de competențe care să fie dobândite din frage de pruncie și pe toate căile, formale și informale. Efectele pozitive ale unui, uh, unei învățări precoce uh, sunt evidente uh, competențele trebuie să fie ca o temelie dobândită la grădiniță și în școala primară. Și uh, sănătatea începe foarte devreme. Există un proiect al unei case de sănătate din uh, Germania care constată că mai bine de 50% din adulții uh, uh, intervievați în Europa au dificultăți în a găsi, în a înțelege și a procesa informații legate de sănătate. Uh, spun chiar ei că nu, uh, o parte dintre ei nu știu nici să uh, citească și să scrie și deci ne-am dorit ca această inițiativă tocmai în campania electorală să fie discutată în Europa. Deci să vedem ce poate face Comitetul nostru pentru cetățeni ne-am dorit ca cetățenii să înțeleagă mai bine ce se uh, vehiculează pe internet. Înainte se spunea că dacă mănânci un măr pe zi, stai departe de doctor. Astăzi se spune uh, dacă folosești o aplicație pe zi, uh, stai departe de doctor. Mi-aș dori ca la un moment dat uh, sănătatea digitală să fie o prioritate pentru comitetul nostru și ar trebui să fie discutat, să, să fie discutat acest subiect la ENZOC și 10 la grupurile noastre de lucru. Și aș dori încă o dată să mulțumesc în încheiere uh, um, uh, Claudiei de la secretariat și colaboratorilor care ne-au sprijinit la întocmirea acestui aviz. Thank you very much. Uh, I uh, can Mulțumesc foarte mult. Înțeleg că există trei amendamente pe care le acceptați, pe toate trei. Bun, deci dacă se opune cineva a acceptarea acestor amendamente, acum e momentul. Dacă nu, v-aș ruga să votați avizul. So now um, Ok, we have still people voting. Încă mai votați, din câte observ, se mai votează. Acum putem declara votul închis. Avem 153 de voturi pentru, două abțineri, se adoptă. And I would like... Și acum aș vrea să îl invit pe domnul Curtis, NAT 574, către un cadru european mai larg în domeniul perturbatorilor endocrini. A fost pus uh, pe ordinea de zi ieri, pe ordinea de zi de astăzi. Mr. Curtis? Domnule Curtis? Okay, while we are waiting. Bun, până îl așteptăm pe domnul Curtis să ni se alăture, haideți să abordăm și subiectul diverse. Aș vrea să vă rog să aprobați schimbările în ceea ce privește membrii secțiunii. Un coleg trece de la ECO la SOC, Martin Sicker de la INT la TEN, Freddy Pelzer de la TEN la INT, Dote Anderson părăsește ECO și Bente Sorgen Frey dorește să se alăture secțiunii ECO. Sunteți de acord? Plenarea aprobă aceste schimbări? Da, vă mulțumesc. Bun, Brian, te rog, te așteptăm. Thank you. Mulțumesc, doamnă președintă. Îmi cer scuze că am ajuns așa de greu, dar mă doare spatele și nu mi-e greu să șed pe scaun, de aceea mă mișcam prin sală când mi-ați anunțat numele. Bun, perturbatorii endocrini sunt substanțe chimice care modifică modul în care funcționează sistemul endocrin și au un impact negativ asupra sănătății oamenilor și animalelor, pot avea o proveniență sintetică sau umană și expunerea la acești perturbatori uh, include reziduri, pesticide, produse de consum din viața noastră de zi cu zi, în termeni simpli, acest sistem endocrin este un sistem de comunicare al corpului și hormonii sunt instrumentele de comunicare pentru a produce efecte asupra unor uh, organe și celule aflate la depărtare. Unii dintre aceștia sunt bisfenolul din uh, sticlele pentru bebeluși, parabenii din produsele cosmetice și agenții din produsele din plastic. Preocupările față de acești perturbatori au crescut din anii 90. În 99, Comisia a adoptat o strategie pentru acești perturbatori care a fost promovată de atunci uh, prin acțiuni în domeniul cercetării, reglementărilor și cooperării internaționale. Aproape la 20 de ani după adoptarea strategiei comunității europene, această strategie este ca un fel de test de sănătate a legislației europene Uh, ideea este să ne axăm pe structura perturbatorilor uh, endocrini și să promovăm mai departe politicile europene pe EDS. Pentru prima dată, Comisia va analiza transversal întreaga legislație și acest uh, test de sănătate se va baza pe date științifice colectate pe baza studiilor finalizate sau în curs de derulare. Uh, va exista și un forum anual al factorilor implicați. Organizațiile internaționale vor primi mai mult sprijin OCDE în special și statele membre vor fi încurajate să creeze informații și campanii de informare și educaționale axate pe acest subiect. Documentul nostru sprijină linii mari strategia Comisiei încercând o consolidare. Aceste sugestii se regăsesc în secțiunea de comentarii și includ o consultare publică mai extinsă inclusiv societatea civilă organizată, propunerea fiind strâns legată de legislația actuală elaborată pe baza celui de-a șaptelea plan de mediu. Strategia trebuie consolidată cu un plan de acțiune realist care stabilește ținte și obiective bazat pe utilizarea armonizată a principiului precauției. Aceste comentarii sunt o prezentare în termeni simpli a unui subiect foarte complex care fiecare dată în cazul avizelor științifice și medicale încercăm să evităm uh, explicațiile medicale greoaie și uh, detaliate. Dacă vreți, puteți găsi în comunicarea comisiei și aceste detalii, sigur. Am avut două grupuri de studiu foarte active, membrii au contribuit consistent atât în discuții cât și prin comentarii scrise pe care le-am luat în considerare. Comisia a fost uh, în special util aici a trimis reprezentanții în ambele grupuri de lucru și aceștia s-au implicat foarte activ, ceea ce, domnule președinte, cum știți, domnule președinte, cum știți, nu se întâmplă de fiecare dată. Am consultat ONG-urile, industria și unul dintre principalii experți din lume este profesorul Montavani în Europa, în afara celor din Statele Unite. Și l-am uh, contactat de mai multe ori, inclusiv în faza finală, pentru a ne asigura că datele științifice sunt corecte. David Sears, care este un chimist industrial și membru, a scris un document de poziție pe acest subiect acum 10 ani și a contribuit destul de mult și el la discuțiile din grupul nostru de studiu. Ca în cazul tuturor avizelor, Totul se reduce la echilibru. Trebuie să echilibrezi nevoile industriei, sindicatelor și și uh, pozițiile destul de ferme ale ONG-urilor pe aceste subiecte. Și faptul că am trecut prin secțiune fără abțineri, fără voturi împotrivă, ne arată că am reușit să atingem acest echilibru și sper că toată lumea e de aceeași părere. Le mulțumesc tuturor celor care ne-au ajutat, expertului meu, comisiei, secretariatului și în special Monicăi. Am fost foarte de ajutor și, nu în ultimul rând, profesorului Montavani, care a jucat un rol foarte important. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumim raportorului. Domnul Leviciu, să are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Vreau să-l fericit pe raportor pentru Uh, eforturile excelente făcute de el, expertul său și de grupul de studiu. Am avut suficient noroc să fac parte din grupul de studiu, unde am avut discuții foarte bune. Mulțumesc pentru că n-ați introdus și emoții în aceste discuții, ce ați putut să promovați importanța pentru societatea civilă. Perturbatorii aceștia sunt peste tot. În uh, lucrurile pe care le folosim în fiecare zi. Plastic, chiar și în produse alimentare și în locuri diferite, deci trebuie să fim foarte precauți. Salut foarte mult sugestiile dumneavoastră de a cere Europei și Comisiei fonduri suplimentare pentru cercetarea și dezvoltarea de noi instrumente și în același timp pentru explorarea dovezilor și pentru introducerea de principii de precauție. E foarte important ca toate concluziile noastre să se bazeze pe date științifice, să fie aprobate de oameni de știință, pentru că asta este cea mai bună știință pe care o avem noi în Europa și poate produce multe efecte pozitive. În același timp, suntem cu toții și consumatori și părinți și știm că trebuie să avem o strategie corectă. De exemplu, dacă te confrunți cu cazuri multiple, dacă absorbi acești perturbatori în fiecare zi, influența se acumulează. Deci vă mulțumim pentru ce ați făcut, e minunat și încă o dată aș vrea să subliniez calitatea colegului nostru britanic și a raportelor sale și a cunoștințelor detaliate. Apreciem și sper că veți rămâne alături de noi. Thank you very much and now I give the floor to Madame. Doamna Raune mare acum cuvântul. Kitoksia, arvoisa puhe. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea să îl felicit pe raportor cu privire la textul acestui proiect de aviz. Când am văzut prima dată textul, am avut ezitări, mă gândeam ce pot eu să spun despre asta, însă cred că poziția este foarte clar justificată în text și este adevărat că acești perturbatori endocrini vaikutuksista. Acești perturbatori uh, endocrini se regăsesc în multe dintre produsele pe care le folosim în viața de zi cu zi, inclusiv în produsele alimentare. Prin urmare, e bine să arătăm exact ce se întâmplă cu aceste substanțe. Este important să avem o idee clară asupra efectelor negative ale acestor perturbatori, pentru că acestea a, cum am spus, se găsesc în alimente și asta are impact asupra sănătății și asupra mediului. Prin urmare, mulțumim domnului raportor pentru document și sper că va duce la un act legislativ concret acest act pe care să-l discutăm apoi aici. Vorbim despre sănătatea consumatorilor, dar vorbim și despre interesele industriei, trebuie echilibrate. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Reale! Mm. Grație, grație. Mulțumesc, doamnă președintă. Intervin în calitate de președinte al secțiunii NAT și doresc, în special, să-i mulțumesc colegului Brian pentru textul extrem de calitativ și echilibrat pe care l-a creat. Cei care au fost alături de el de-a lungul discuțiilor și mă gândesc la profesorul Mantovani și colegul Polica, au competențele necesare pentru a se ocupa de acest subiect și el a făcut foarte bine că i-a adus alături de sine. Din alt punct de vedere, aș spune că Brian a fost în special curajos pentru că Vorbim aici de un aviz foarte dificil, foarte complicat și a știut cum să reunească în text soluțiile ce trebuiau găsite și din perspectiva impactului asupra sănătății publice și din perspectiva nevoii de dezvoltare și uh, promovarea de inovări în industrie, inclusiv în ceea ce privește relațiile cu statele terțe. Deci o treabă foarte bună. Abordarea lui Brian, din punctul meu de vedere cel puțin, se bazează în mare măsură pe cunoștințele pe care le avem în prezent, ceea ce e și logic. Și în același timp, asta ne-a permis să evităm posibile conflicte în ceea ce privește perturbatorii endocrini, care s-ar fi putut uh, concretiza. Deci felicitări și invit pe toți colegi să voteze cu convingere avizul lui Brian. Mulțumesc! Thank you very much. And now Mr. Dufek. Mulțumesc, domnul Dufek, acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu am uh, avut onoarea să fac parte din acest grup de studiu și trebuie să vă spun că uh, tot ce a făcut uh, Brian, dar și uh, colegul Radimil, președintele grupului, uh, au fost uh, la nivel înalt, pentru că este vorba de un uh, subiect uh, științific foarte specific, pe care nu putem să-l ignorăm. Aș dori să vă reamintesc că în organismul uman există sistemul hormonal care interacționează cu sistemul endocrin, care ne controlează felul în care funcționează corpul uman. Și este foarte important Uh, să nu uităm că totuși multe dintre elementele de care discutăm în avizul nostru, prin hrană, pot ajunge în interiorul corpului nostru și deci trebuie să fim uh, în stare să ne protejăm. Deci trebuie să preluăm controlul asupra lanțului alimentar. Situația este mult mai gravă decât credem. Uh, aș putea să mai vorbesc foarte mult, dar în încheiere vă pot spune că nu ar trebui să ne limităm doar la un aviz și de aceea aș dori să uh, rog uh, comitetul nostru să creeze un grup de lucru uh, permanent, un grup de studiu permanent care să se ocupe de astfel de subiecte și care să ne pună la dispoziție informații anual care să țină cont de schimbări. Pentru că să nu uităm că este vorba de hrana noastră mm, și anumite companii în acest domeniu pot să se, sunt mult mai rapide decât noi ne, ne pot lua înainte. Dar eu personal cred că este vorba de o, un subiect la fel de grav precum schimbările climatice. Încă o dată mulțumesc lui Brian și lui Vladimir, uh, tuturor celor care au participat la acest grup de studiu, pentru că doar în timp vom înțelege cât de important a fost acest aviz. Mulțumesc, domnul Pil. Domnul Pil, aș dori și eu să-l felicit pe raportor pentru un aviz excelent au spus și antevorbitorii, este un subiect foarte complex. Eu m-am uh, confruntat uh, cu el foarte mult uh, în domeniul industrial în ultimii 20-25 de ani și cred că trebuie să fim foarte vigilenți. Mă bucur foarte mult de faptul că Brian a vorbit despre produsele nesigure din țări terțe, pentru că aceasta este amenințarea. Mm, împreună cu securitatea alimentară trebuie să fim foarte atenți Uh, mai ales că vin tot felul de produse noi uh, din străinătate și trebuie să verificăm că uh, nu conțină substanțe periculoase, precum perturbatori endocrini. Mulțumesc că ai menționat acest aspect. Ultimul vorbitor a vorbit despre legătura cu schimbările climatice. Eu cred că ar trebui să facem legătura cu obiectivele de dezvoltare durabilă. Mm, în cele 169 de obiective există și uh, perturbatorii endocrini care sunt uh, menționați. E un domeniu în care, într-adevăr, trebuie să fim foarte vigilenți. Vă mulțumesc! Mulțumim! Și acum aș dori să-i dau cuvântul raportorului pentru a uh, reacționa la observații. Mulțumesc, doamnă președinte! Um, roșesc, pur și simplu, uh, în urma atâtor complimente, dar, așa cum au spus uh, vorbitorii, am uh, investit uh, enorm în acest aviz. Grupul de studiu știa că sunt probleme și că va trebui să ajungem la un echilibru și toată lumea a depus eforturi în obținerea acestui compromis, ceea ce a înleznit munca mea. Deci am fost bine înconjurat. Mendaugas a avut uh, un rol foarte important în acest uh, grup uh, de studiu. Mulțumesc foarte mult pentru implicarea ta și cred că ai dreptate, avem nevoie de finanțare suplimentară. Ai menționat și principiul precauției. Ne-am confruntat sau am ajuns la adverbul uh, plauzibil pentru că tot ce ține de acest domeniu al perturbatorilor uh, inclusiv, inclusiv uh, pilula contraceptivă și așa mai departe. Uh, nu avem do- dovezi foarte clare că toate aceste substanțe au consecințe negative asupra corpului pe termen lung, dar e plauzibil nimeni nu s-a gândit uh, că, de exemplu, asbestul uh, era uh, o problemă. Dacă am fi avut principiul precauției, am fi putut salva mii de vieți nevinovate, deci observația lui colegului este foarte importantă. Și Pirco s-a referit la industria alimentară și la agricultură. Și aici revin la echilibrul de care vorbeam. Trebuie să cântărim uh, pericolele, dar pe de altă parte trebuie să avem și o industrie uh, care să aibă ca obiectiv uh, sănătatea consumatorilor. E un alt aspect foarte important. Uh, Maurizio Real a spus ceva important în legătură cu țările terțe și colegul Pil s-a referit la acest aspect. Și de această dată avem nevoie de vigilență, o vigilență constantă pe aceste chestiuni care sunt foarte importante. Bume s-a implicat foarte mult uh, și el în activitatea grupului de studiu. Ne-a uh, recadrat, să spun, pentru că riscul era să uh, să, să ne pierdem în detalii. În orice caz, trebuie să rămânem vigilenți în continuare, pentru că probabil că nu va fi uh, ultimul aviz uh, de acest uh, tip pe tema perturbatorilor endocrini. Jonathan a spus ceva important în legătură cu producția durabilă, faptul că trebuie să fim vigilenți. Mai mulți alți vorbitori s-au referit la acest subiect. Doamnă președinte, cu permisiunea dumneavoastră, am întocmit mai multe avize, este ultimul de care mă voi ocupa. Bine, dar nu se știe ce se va întâmpla în țara mea, ce ne rezervă viitorul, dar probabil că uh, va fi ultimul meu aviz. Am mulțumit tuturor celor care m-au ajutat. În tot ce am făcut la Comitetul Economic Social și sunt membru de mult timp, din 2002 respectiv, uh, întotdeauna am beneficiat de un sprijin util din partea secretariatului, uh, membrii m-au respectat nu am avut nicio ceartă, nu m-am înțeles rău cu nimeni aici, din 2002 încoace. Deci am avut o cooperare foarte rodnică. Am participat la grupul 1 și uite pe cineva uh, cu care am lucrat. Mm, nu eram în totul, totul de acord, dar am ajuns la compromisuri. Deci, uh, m-am bucurat de cooperare și de sprijin din partea tuturor și aș dori să vă mulțumesc călduros. Mulțumim foarte mult și noi pentru mulțumirile călduroase și pentru acest aviz uh, extraordinar. Am văzut că au fost depuse și câteva amendamente pentru a preciza câteva articole, deci aș dori să știu dacă se opune cineva. Nu? Atunci vă rog să votați pe marginea acestui aviz. so now we can close the votes. Am încheiat votul. 171 de voturi pentru și o abținere. Uh, Astfel, am uh, încheiat activitatea pe marginea vizelor, dar trebuie să votăm câteva schimbări. Colegul uh, Gabriele Bischoff are un alt proiect Colega, îmi cer scuze, îi urăm mult succes. Sperăm că eforturile sale vor fi încununate de succes, cum s-a întâmplat și la comisie. Deci, vă rog să adoptăm următoarele schimbări. Domnul Rotke este, o înlocuiește pe doamna Bischoff uh, la biroul CS. Sunt obiecții? Se pare că nu. Apoi, Dorete Anderson îl înlocuiește pe domnul Fallenkamp, care a demisionat de la birou. Nu se opune nimeni. Domnul Röpke înlocuiește pe doamna Bischoff la Societatea Civilă Organizată Europeană. Uh, nu se opune nimeni la grupul de legătură. Domnul Röpke înlocuiește pe doamna Bischoff și la masa rotundă Uechina. Nu se opune nimeni, atunci uh, se adoptă. Și ultima schimbare, doamna Ongorur o înlocuiește pe doamna Bischoff la uh, Comitetul pentru Regulamentul de Procedură. Nu sunt obiecții, atunci se consideră adoptată această modificare. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc uh, pentru prezența activă la plenara de astăzi. Ajungem la finele acestei plenare. Următoarea va avea loc în 15-16 mai, în clădirea Șarlemani. Vă urez o zi plăcută în continuare și mulțumesc și secretariatului și interpreților. Uh, mulțumim și noi o zi plăcută.